So, liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir beginnen? Wir haben da er. den Punkt 16 aufzurufen. Dragi colegi, suntem la punctul 16. Este vorba despre integri integritatea și transparența pieței energetice. Un subiect uh, extrem de important. Și responsabil pentru acest raport pe care îl vom uh, prelucra foarte repede este domnul Markakis care este în sală, motiv pentru care îi voi da cuvântul în cele ce urmează. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre REMIT. Este regulamentul privind uh, piața energetică, integritatea și transparența acesteia. Este acronimul din limba engleză, REMIT așadar. Și Discutăm despre produsele pieței financiare care sunt strâns legate de uh, piața energetică și de producția energetică. Vrem ca aceste produse să fie tratate special, să primească tratament special, pentru că știm foarte bine care este situația cu piețele financiare. Acum piețele financiare sunt privite dintr-o altă perspectivă. În 2003 a fost uh, raportor uh, colegul nostru de la Comisia noastră pentru uh, Uh, abuzul pe piețele financiare. Deci au existat mereu probleme pe piața financiară și de atunci exista uh, deja o uh, excepție pentru produsele energetice pe această piață. O excepție pe care vrem să o păstrăm. Însă situația nu este foarte clară. Domnul comisar Oettinger, care va veni mai târziu la comisia noastră, a căzut de acord cu întreaga branșă pentru ca REMIT să fie un regulament utilizat în regim special. Există uh, o reglementare a pieței financiare, există um, un proces de follow-up, avem EMIA, avem MEFIT, deci instrumente de reglementare care ne ajută în acest sens. Dar, din păcate, există mereu mici lacune care pot fi folosite de beneficiari și vrem acum să utilizăm uh, REMIT pentru a acoperi aceste portițe de scăpare. Uh, de ce tocmai acest domeniu? Fiindcă producătorii de energie în, momentele în, ca, în momentul în care își uh, asigură ca preț tranzacțiile, nu trebuie să fie tratați niciunii ca băncile. Dacă am utiliza reglementările obișnuite de pe piață, atunci um, acești uh, actori vor uh, ar avea, um, ar avea aceleași drepturi ca și agenții de pe piețele financiare. Și problema este că nu putem să avem aceleași așteptări de la produsele energetice. Mai mult decât atât, volumul tranzacțiilor este cuplat de produse fizice, gaz sau electricitate. Acestea fiind spuse, am ajuns de fapt la domeniul pe care vrem să-l reglementăm, domeniul de aplicare. Vrem să ne axăm pe piețele de gaz și de electricitate fiindcă acestea au o dimensiune europeană. Ne-am uh, sfătuit la reuniunea uh, raportorilor din umbră dacă să analizăm și sectorul cărbunelui și al petrolului, însă am văzut că acolo fluxurile comerciale sunt de natură globală, de aceea petrolul și cărbunele pot fi privite uh, într-un într unghi special, dar nu pot fi tratate ca și piețele mai sus menționate. Este diferit cu dioxidul de carbon și cu uh, tranzacțiile cu certificate de emisii. Ne-am gândit cum anume am putea introduce în acest dosar și dioxidul de carbon. Ei bine, după mai multe dezbateri cu Comisia, care este reprezentată de trei direcții generale, uh, piață, climă și energie, trebuie să găsească și aceasta și Comisia o formulă de acțiune. La se va rămâne la tranzacțiile cu certificate de emisii, uh, lucru care este reglementat pe piețele de tranzacții financiare. Însă, avem și ESA, o agenție deja funcțională, care ține cont de pachetul, de cel de-al treilea pachet energetic și care va analiza uh, tranzacțiile cu certificate de dioxid de carbon. Ce se întâmplă la ESA? avem o agenție care trebuie să garanteze transparența pe piețele energetice. Joacă un rol foarte important în acest sens. Aceasta este funcția acordată acestei agenții în primul rând și ESA va analiza tranzacțiile din domeniul gazului și electricității. Va primi raportări în acest sens. Poate că vă veți întreba cum anume au loc raportările. Ei bine, fie la bursă, fie Uh, la nivelul tranzacțiilor OTC. Ce se întâmplă însă în cazul în care un stat membru are o proprie bază de date în acest sens, după cum se întâmplă în Germania, unde există oficiul pentru transparența pieței. E bine, aici există o derogare și s-a făcut o propunere ca aceste oficii să colecteze datele în numele ESA pentru ca apoi să le transmită mai departe la Ljubljana. Și astfel, agenții de piață, așa cum sunt uh, aceștia definiți, nu, la nivel european, nu vor fi împovorați din punct de vedere birocratic. Trebuie însă ca datele să fie colectate în mod transparent. Odată ce ESA primește aceste date, atunci trebuie să le manevreze foarte, foarte sensibil. Și am uh, formulat mult mai precis uh, criteriile de confidențialitate și de protecție a datelor, atât în termeni juridici, cât și în termeni tehnici. chestiunea programului uh, utilizat trebuie și aceasta să fie reglementată. Datele respective pot fi publicate într-o formă agregată și cred că aici suntem de acord cu Comisia. Se pune întrebarea dacă toți agenții de piață trebuie să fie vizați de asemenea proceduri. Discutăm chiar despre uh, acele persoane care nu uh, comercializează cantități mari E bine, trebuie să avem, să ajung la concluzia că trebuie să avem o regulă de minimis. Avem uh, o marjă stipulată în acest sens. Uh, este vorba despre grupul de experți de la Consiliu uh, care a formulat această, această marjă de 600 este GVH. Noi am susținut că nu trebuie să menținem această marjă, fiindcă ar trebui să apelăm la o altă procedură și anume la actele delegate. Prin actele delegate trebuie să dăm o competență, să, trebuie să facem ca stabilirea acestei marje să revină comisiei. Trebuie să vedem cum anume vom trata acest subiect noi la Parlament și la Consiliu, să vedem care sunt diferențele de opinie. Deocamdată, avem un memorandum de înțelegere semnat de instituții. Asta pentru a vedea cum anume tratăm actele delegate. Am încercat să ținem cont de acordul interinstituțional și în baza acestuia să vedem cum anume putem să limităm actele delegate, să vedem cum uh, le putem formula mult mai precis, lucru care va reieși și din amendamente să vedem ce se va întâmpla în momentul în care agenții economici care se află deasupra regulii de minimis uh, trebuie să trimită date la Ljubljana. Ce se întâmplă, de exemplu, în momentul în care se există suspiciunea că ar uh, exista o subminare a pieței? Ei bine, în această situație, ESA se adresează autorităților naționale de reglementare. Și se știe foarte clar ce se întâmplă. Autoritățile naționale trebuie să fie prima instanță la care se apelează. Conform principiului subsidiarității și uh, conform diferențelor ce există la nivel de reglementare națională, nu orice autoritate uh, nu orice autoritate care reprezintă, în acest caz prima instanță, Uh, are posibilitatea de a și acționa. În Germania avem, uh, oficiul, uh, avem un oficiu în acest sens care ar putea să preia aceste cazuri. Oricum, nu contează foarte mult ce autoritate este cea care recurge la acțiune. Ideea este să ajungem la armonizare a sancțiunilor, fiindcă nu vrem să avem un nivel diferit de sancționare. Care ar fi urmarea? Automat, comerțul va fi Uh, transferat acolo unde sancțiunile sunt cele mai mici și acolo unde sancțiunile de fapt nici nu sunt implementate. Așadar, este important să avem aici o uniformizare a sancțiunilor. Am discutat deja despre definiții. Acestea, în propunerea de față, au fost actualizate. Avem niște definiții modernizate așadar. Propunerea comisiei deja stipula definițiile la un nivel extrem de înalt. Aici uh, este vorba strict despre actualizarea lucrurilor. Ne-am mai confruntat cu o altă întrebare care nu apărea în propunere. A fost uh, vorba despre acordarea de licențe și autorizații. Trebuie să vedem cum uh, îi definim pe participanții la această piață și cum anume uh, se acordă autorizația acesta. Trebuie să primească într-adevăr o autorizație sau trebuie pur și simplu să se înregistreze doar? Există diferențe de opinie la Consiliu. Există un grup care nu prevede niciun fel de activitate de autorizare. Noi am considerat că trebuie să existe cel puțin o înregistrare la Autoritatea de Reglementare Națională. Nu este vorba neapărat despre o autorizare formală, ci despre o înregistrare oficială uh, Uh, ținându-se cont de marja de minimis. Și la final se pune următoarea problemă. Cum vom uh, trata uh, acele zone importante din punct de vedere comercial care se află în afara Uniunii Europene, Norvegia și Elveția, spre exemplu. Norvegia este foarte importantă aici, fiindcă uh, Norvegia este cuprinsă în spațiul economic european și are un statut special. Elveția însă nu face parte din acest uh, spațiu. Avem nevoie de negocieri în continuare și de aceea am solicitat comisiei să spună clar cum anume putem să implicăm Elveția, fiindcă mari și importante fluxuri uh, comerciale uh, în ceea ce privește produsele derivate energetice trec prin Elveția. Și încă un, un comentariu extrem de important. Uh, când am discutat despre definiție, am căzut de acord să utilizăm exemple, exemple generale, pentru a explica, de exemplu, ce înseamnă, uh, ce, înseamnă, ce înseamnă anumite lucruri din perspectiva legiuitorului. Dorim să reducem marjele de interpretare. Acest lucru nu este Uh, un lucru la care se apelează în mod normal în momentul în care se emite legislație, dar în acest caz am preferat să o facem. Doresc să mulțumesc pe această cale tuturor raportorilor din umbră, în special domnului Goebbels, care uh, a redactat avizul din partea Econ. Pe bună dreptate, la Econ această legislație specială putea să fie uh, respinsă. Însă problema este că la noi, la Parlament, nu s-a întâmplat așa ceva și uh, Econul, cei de la Econ au recunoscut uh, importanța și uh, importanța acestei, acestui regulament. Mulțumesc. Mai întâi domnul Gărg, ca raportor din umbră, are cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe domnul raportor în primul rând pentru activitatea sa. Uh, îi mulțumesc pentru ceea ce a făcut până acum, îi mulțumesc pentru angajamentul cu care a abordat acest dosar și pentru modul în care a cooperat cu raportorii din umbră. În ceea ce privește raportul în sine, iată care este opinia mea. Eu consider că documentul de față este un bun document de lucru și din câte îmi dau seama, ă, lucrurile au devenit mult mai clare acolo unde este nevoie. Sunt de acord cu această abordare și, de asemenea, sunt de acord cu faptul că trebuie să avem aici un, o lex uh, spe, specialis, mai ales dat fiind faptul că este vorba despre piața energetică. Sunt de acord că trebuie să, să apelăm la acte delegate și să avem o consultare în acest sens cu celelalte instituții. Sigur că prelucrarea datelor este foarte importantă, sunt de acord cu tot ceea ce s-a spus pe acest uh, subiect. Și transferul paralel de date trebuie să fie evitat, um, sigur, acolo unde este posibil. tre trebuie să țintim spre o bună cooperare cu statele membre. Deci aici uh, sunt uh, în perfect acord cu raportorul, dar am și câteva comentarii de făcut, câteva aspecte critice, există totuși, este vorba despre cinci puncte. În primul rând, în ceea ce privește domeniul de aplicare. Aici ar fi vorba despre două direcții. De exemplu, am putea să ne referim și la produsele petroliere, am putea să ne gândim și la dioxidul de carbon. Dar eu am mari uh, rezerve aici. În ceea ce privește țițeiul, mm, îmi vine greu să-mi imaginez că putem să includem aici țițeiul, fiindcă este vorba despre o cu totul și cu totul altă piață. Pe piața țițeiului, uh, reglementarea este cu totul diferită și parametrii sunt total diferiți. Tocmai de aceea aș spune că ar trebui să menționăm acest domeniu strict uh, din punct de vedere informativ. În ceea ce privește dioxidul de carbon, iarăși este un domeniu foarte special, este un domeniu care trebuie să fie uh, făcut mult mai transparent. De cealaltă parte, să nu pierdem din vedere un aspect extrem de important, și anume abuzurile de pe piața dioxidului de carbon. Experiența de până acum ne arată că aceste abuzuri sunt foarte diferite față de cele de pe piața energetică și piața uh, gazului. Nu exist, există multe probleme în acest sector și noua reglementare nu ar fi în măsură să acopere toate problemele care apar pe piața tranzacțiilor cu certificate de emisii. Și toate aceste lucruri sau tot ceea ce, stip, ce s-ar stipula în acest regulament nu ar fi suficient pentru a acoperi toate problemele de pe piața tranzacțiilor cu certificate de emisii. Ar fi vizate foarte, foarte multe domenii și de aceea eu cred că acest regulament nu ar face față sarcinilor aferente. Ar fi, totul ar fi mult prea complex față de cum s-a planificat inițial. Și atunci, iată care este opinia mea. Dacă, într-adevăr, vrem să abordăm și celelalte domenii, avem nevoie de un regulament uh, foarte, foarte amplu, susținut de studii de fezabilitate. Însă nu știu dacă vom reuși să cuprindem, după cum am spus deja, toate aceste domenii în acest unic regulament. În al doilea rând, aș vrea să uh, menționez o altă rezervă pe care o am. Este vorba despre uh, acordarea de autorizații standardizate la nivel european. Pot fi de acord cu asemenea idee, pentru că astfel se ajunge la uniformizarea pieței energetice europene. Dar, la pol opus, trebuie să ținem cont de faptul că această chestiune este nesoluționată de mai bine de un deceniu și de mai bine de un deceniu nu am găsit o soluție. Dacă preluăm acum în dosar această problemă, atunci iată ce se poate întâmpla. Punem în pericol acceptarea, acceptanța față de acest regulament. Avem nevoie așadar de o soluție de mijloc. Ceea ce a spus raportorul în ceea ce privește înregistrarea este binevenit. În loc de autorizare uniformizată, să avem o înregistrare obligatorie. Mi s-ar părea uh, un compromis uh, veritabil. Și de aceea ar fi important să mergem în, uh, să ne îndreptăm în această direcție. În al treilea rând, iarăși am dubii în legătură cu uh, un subiect important. Este vorba despre armonizarea sancțiunilor. Ei bine, aș fi în principiu de acord cu acest obiectiv. Teoretic, putem să susținem așa ceva. Însă dacă nu, nu, dacă nu transpunem în realitate acest obiectiv, atunci clar că vor crește riscurile, după cum a spus și domnul raportor. Sincer să fiu, nu știu ce șansă ar avea un asemenea tip de armonizare la Consiliu. Și să nu uităm că avem de-a face cu un domeniu extrem de important și am, s-ar putea spune că intervenim uh, uh, în suveranitatea statelor. Așadar, dacă o luăm pe această cale, am putea să periclităm întregul raport. Deci, în principiu, sunt de acord cu acest uh, obiectiv, dar am mari dubii ceea ce privește transpunerea acestuia în realitate. Următorul punct pe care doresc să îl menționez la final este unul despre care domnul raportor nu a vorbit, dar aș dori totuși să-l menționez. Odată este vorba despre crearea unor birouri uh, repre- reprezentative. Am mari rezerve și aici. Biroul de la Ljubljana este unul de-abia creat. Trecem uh, prin vremuri de criză și a ne gândi acum să deschidem noi oficii, așa cum se stipulează în raport, a discuta acum despre creșterea birocrației este foarte, foarte riscant. Ar trebui să vedem dacă într-adevăr este necesar acest lucru, ținând cont de faptul că fluxul informațional ar fi total schimbat. Deci trebuie să vedem dacă avem într-adevăr nevoie de noi birouri, noi angajați, de o nouă birocrație. Ar trebui să reflectăm puțin la acest aspect. Autoritățile de reglementare din SUA ne oferă un exemplu în acest uh, sens. Acolo, spre exemplu, nu există reprezentanțe, nu există birouri uh, delegate și așa mai departe. Uh, și acolo ar fi mai justificat uh, prezența unor asemenea birouri decât în Europa. Tocmai de aceea aș dori să reflectăm puțin la acest subiect înainte să luăm o decizie. Ultimul punct pe care doresc să-l menționez astăzi se referă la serviciile ESA privind uh, serviciile de trade repository. Am mari rezerve aici. Este vorba la urma urmei despre o activitate comercială și autoritatea de despre o activitate comercială și autoritatea uh, de reglementare ar fi mult prea mult implicată. Există multe riscuri și ar trebui să vedem dacă vrem într-adevăr să ne supunem acestora. Iată, acestea ar fi rezervele mele, însă, per ansamblu, consider că avem de-a face cu un raport extrem de bine redactat, care, iată, ne trezește mari speranțe acum. Poate că putem să să finalizăm această, acest regulament într-o primă lectură, cine știe. Domnul Turmes are cuvântul. Um, um Am distrus păduri întregi, doamnelor și domnilor, pentru a lista documentele pentru acest raport. Uh, da, dar ți le-a listat singur, spune președintele. Deci tu ești cel care distruge pădurile acum. Da, păcătuiesc foarte mult față de copaci. Vreau să-l felicit în primul rând pe domnul raportor pentru metoda de lucru, dar și pentru conținutul raportului său. Ne aflăm aici într-un domeniu extrem de important, piața uh, energetică și piața gazului. Un domeniu extrem de dificil pentru politicieni. Haideți să recunoaștem. Cine știe exact cum se tranzacționează aceste produse la bursă? Cine știe aceste lucruri în detalii? Și cu atât mai puțin vreunul din noi a fost de față la tranzacțiile uh, OTC. Așadar, acum avem Așadar, avem un domeniu extrem de sensibil și de aceea trebuie să fim extrem de precauți. Trebuie să fim foarte precauți Uh, cu ceea ce includem în, amendamentele noastre în funcție de ceea ce ni se șoptește dintr-o parte sau alta. Aș dori să menționez următoarele lucruri. Este vorba despre uh, obligația de a face raportări. Ce nu-mi place mie până acum la amendamentele depuse este faptul că, comparativ cu propunerea comisiei, care face ca datele să fie automat transmise Uh, la ESA, dacă noi începem să uh, spunem că există alte oficii pentru a face acest lucru, atunci periclităm puțin întregul proces. De exemplu, s-a spus, în Germania există deja un birou de colectare de date. Sau uh, s-a spus că mai întâi trebuie să fie trimise datele la autoritățile financiare, după care la ESA. Ei bine, vom avea o reglementare peticită așa și nu știu dacă este bine. În SUA, trebuie să, ne, trebuie să ne punem întrebarea cum anume au putut fi identificate problemele de pe piața energetică din SUA. Asta pentru că fluxurile fizice de gaz au fost controlate de un singur for. Și tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm de faptul că ESA va avea o imagine de ansamblu asupra situației și pentru asta trebuie ca datele să ajungă direct la ESA și Uh, AESA să funcționeze apoi ca un dispecerat pentru autoritățile naționale. Sunt unii care spun că se complică totul din punct de vedere birocratic, dar să nu uităm un lucru. Există sau a existat un uh, proiect pilot uh, care a fost uh, implementat de uh, Bursa de la Londra și de alți actori de talie similară și a devenit foarte clar că 90% din informații, informațiile necesare, pot fi transmise în format electronic, foarte simplu mai departe. Asta înseamnă că efortul adițional um, poate să fie diminuat pentru că datele pot fi transmise acum în era computerului, în era calculatoarelor, direct la ESA și și la autoritățile naționale de reglementare. Este foarte important să explicăm puțin ce se întâmplă la nivelul tranzacțiilor extrabursiere. Fiindcă procentual poate aceste tranzacții sunt reduse, dar la urmă urmei acestea reprezintă cel mai mare pericol pe piața energetică. În ce privește amendamentul 17 privind utilizatorii finali, consider că există o categorie de utilizatori finali care ar trebui să fie cuprins în acest regulament, dat fiind volumul utilizat de aceștia. Și de aceea salut acum acest amendament. Trebuie să fim puțin atenți să formulăm uh, acest amendament în așa fel încât să fie vizate și tranzacțiile extrabursiere. În ceea ce privește acordarea de autorizații, mărturisesc, uh, suntem uh, Uh, puțin confuzi, confuzi acum, fiindcă nu știm exact ce implică această procedură de autorizare. Dacă avem autorizări naționale, trebuie să vedem cum anume acestea vor fi tratate la nivel european. Trebuie să introducem niște standarde minime. Sau poate că ar fi mai bine să spunem, să, să oferim au, sarcina de acordare de licențe agenției ESA. Există câteva detalii aici și consider că încă nu e foarte sigur că uh, procedând astfel vom deschide o cutie a Pandorei. Referitor la echilibrul între remici și celelalte regulamente privitoare la celelalte sectoare energetice, am purtat discuții cu actorii vizați și cumva vedem că există mereu tendința de a spune că acum vom avea regulamentul REMIT și va fi un regulament atât de stufos încât marile, uh, mari comercianți, marile fluxuri comerciale nu vor mai fi deloc vizate de actualul regulament MIFID. Considerăm că am avea nevoie de ambele regulamente aici, pentru marii comercianți și pentru marile întreprinderi, fiindcă discutăm despre un volum atât de mare încât trebuie să avem acțiuni paralele, să existe o supervizare financiară, dar să existe și un control exercitat uh, la nivel juridic. Nu trebuie să mergem prea departe astfel încât uh, apoi aceste întreprinderi să aibă o scuză și să poate să spună în momentul în care se implementează regulamentul MIFID că, de fapt, el, activitățile lor cad sub incidența REMIT exclusiv. Trebuie să discutăm cu Comisia pentru a vedea cum anume putem să ajungem la un acord uh, aici. În ceea ce privește autoritățile delegate și desemnate, eu cred că aici propunerea uh, Comisiei este foarte bună. Ar trebui ca autoritățile desemnate să fie re, uh, uh autoritățile de reglementare. Și specificul german cred că nu ar trebui să fie uh, menționat aici ca exemplu, fiindcă nu, unu, nu are sens și, doi, creează neliniști. Dacă într-adevăr la finele negocierilor uh, în momentul în care stipulăm o derogare pentru Germania, vrem să menționăm acest lucru, atunci foarte bine. Dar a include acest subiect acum în uh, negocierile parlamentare mi se pare pripit. Cred că ar trebui să rămânem la textul comisiei aici. ESA trebuie să aibă un rol consolidat. Eu consider că Consiliul este puțin uh, de altă părere și ar trebui să fim foarte ferm la negocieri în acest uh, moment, din acest punct de vedere. Uh, armonizarea este foarte, foarte importantă în ceea ce este sancțiunile și aici putem să ne referim la precedentul creat de serviciile de roaming și de regulamentul aferent acestora. În ceea ce privește piețele regionale, consider că în viitorul apropiat vom avea piețe regionale energetice și din acest motiv rolul arbitrilor regionali va fi extrem de important. Ce ne lipsește nouă în acest context? Avem ESA și avem autoritățile naționale. Este foarte probabil ca cooperarea uh, între Germania, Franța, Benelux să, și, să devină o interfață foarte importantă și nu numai. Tocmai de aceea ar trebui să acordăm un oarecare rol realității regionale, fiindcă este, va fi o realitate a acestei piețe. Și în ceea ce privește dioxidul de carbon, înțeleg foarte bine criticile domnului uh, Gürk, însă să nu uităm că dioxidul de carbon este parte uh, a fluxului de comerț uh, cu energie și aici avem un domeniu extrem de important, așa că nu trebuie să îl simplificăm în abordarea noastră. Să nu uităm că suntem doar la prima lectură și dacă avem un bun start, putem să mergem apoi mai departe și să construim pe el. Mulțumesc, spune președinte, domnul Szymanski are cuvântul. To jest oczywiście bardzo poważne sprawozdanie. Mulțumesc. Este un raport extrem de important. Avem un document de lucru care stipulează uh, foarte clar obligația de a face raportări cu privire la un mare uh, sector comercial. Avem două aspecte extrem de importante legate de acest raport. În primul rând, în ceea ce privește protecția datelor confidențiale și publicarea acestora. Trebuie să ne gândim foarte bine la acest aspect, fiindcă mie mi se pare că deocamdată aceste uh, definiții nu sunt uh, foarte clare și nu trebuie să lăsăm loc uh, interpretărilor. Este foarte clar că aici sunt vizate date cât se poate de sensibile și transmiterea acestora în formă agregată, așa cum s-a stipulat, poate fi problematică. S-a pus, se pune întrebarea dacă ESA are competențe în acest sens competențe suficiente. Deci trebuie să prelucrăm puțin acest subiect. Apoi, în ceea ce privește standardele de informare, trebuie ca întregul sistem să fie consolidat. Aici am putea din nou să oferim, rol, un, să oferim rolul consolidate ESA. În opinia mea, memorandumul de înțelegere care există deja în ceea ce privește actele delegate ne oferă o bază bună de lucru. Dar trebuie să facem tot posibilul pentru a evita problemele. Dacă vrem să, sigur, asta dacă vrem să tragem Comisia la răspundere pentru actele delegate. Totul a fost însă menționat deja de domnul raportor care a luat în calcul implicarea și rolul Parlamentului aici. Oricum, este un subiect care este demn de atenția noastră. În ceea ce privește sancțiunile minime și uniformizarea acestora, intenția este cât se poate de bună. Nu trebuie să avem un sistem cu lacune, dar nu știu exact dacă vom uh, putea să mergem mai departe cu acest subiect, dat fiind faptul că este descris în, în atâtea detalii și că se intervine cumva la nivelul competențelor statelor membre. Cred că ar trebui, într-adevăr, să ne referim la armonizarea sancțiunilor, dar nu în foarte, mare deta- în foarte multe detalii. Poate că se merge totuși cam departe. Asta pentru că se discută despre uh, dezvoltarea infrastructurii de personal a ESA. Mie mi se pare că nu este necesar să facem acum acest lucru. Mai bine ar fi să uh, ne axăm pe resursele care sunt puse la dispoziția ESA pentru a fi bine înarmați la acest capitol. Să nu uităm că este o agenție în dezvoltare acum. Este mult mai bine să ne axăm uh, strict uh, pe dezvoltarea ESA pentru a, în loc să risipim resursele la nivel regional. În ceea ce privește tranzacțiile cu certificate de emisii, este o idee legitimă aceea că acesta este un domeniu ce trebuie inclus. Dar dacă vom face într-adevăr acest lucru, va trebui să avem o abordare mult mai profundă. Riscăm de altfel să fragmentăm întreaga procedură și trebuie să vedem dacă suntem dispuși să facem acest lucru, fiindcă riscăm ca astfel procedura să se prelungească, să fie tergiversată la nesfârșit în momentul în care dorim să extindem domeniul de aplicare. Uh, în rest, uh, apreciem foarte mult structura raportului și ar fi foarte bine dacă am reușit să votăm acest regulament într-o primă lectură, chit că acest lucru nu este un scop în sine. Nu vrem neapărat să avem o procedură accelerată, dar ideea este că deocamdată cooperarea cu domnul raportor ne trezește anumite speranțe că totul va avea un final fericit. Mulțumesc, spune președintele. Urmează domnul Vidal Quadras. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări raportorului, domnului Markakis, care a îmbunătățit uh, simțitor textul comisiei. Aș vrea să emit câteva idei cu privire la acest raport. Dincolo de îngrijorările legate de siguranța juridică, aș vrea ca acest text legislativ să cuprindă o referire precisă la textul pe care trebuie să îl uh, dea publicității participanții. Aș vrea să prevăd uh, adausuri așadar la considerentul 5 și 8 cu privire la acest tip de publicație. Trebuie să punem capăt uh, informării interne care este menționată în articolul 2.1. Cred că ar fi riscant dacă o informație cu caracter public nu ar uh, trece prin uh, mass media sau prin uh, platforme publice de uh, difuzare de informații. În ceea ce privește siguranța juridică, trebuie să avem în vedere tentativele de manipulare. Este vorba despre articolele 2, alineatele 2 și 3 și alineatul 4. cum se poate dovedi că a existat o tentativă de manipulare. Este un element uh, precis din punct de vedere juridic și acest aspect trebuie bine delimitat. În al treilea rând, aș vrea să subliniez că prețurile pe piață rezultă din echilibrul cererii și al uh, ofertei și deci depind de foarte mulți factori. Momentul la care are loc tranzacția, capacitatea rețelor de transport și distribuție, impactul cererii asupra nivelului prețurilor, trebuie să fie recunoscut pe deplin în acest raport. Impactul uh, cererii este unul dintre criteriile esențiale pentru fixarea prețurilor. Referirea la costul de producție, considerentul 10, nu este suficientă. Pentru că trebuie să se țină cont de costul demarării operațiunii de conexie exploatării. Trebuie să se țină cont de toate aceste elemente. Nu putem uh, să avem o abordare uh, reductoare, limitată. În ceea ce privește actele delegate, în momentul în care se definește obligația de informare, sunt de acord cu raportorul. Trebuie să fie asociați toți actorii relevanți pentru această dezbatere. Așa cum s-a propus în amendamentele 1, 3 și 25. Și, în sfârșit, pentru a nu se supraîncărca actorii de pe piață, această obligație de informare trebuie să fie concentrată la nivelul agențiilor și trebuie să se evite suprapunerile. În acest sens, salut amendamentul 4 al raportorului și aș vrea de altfel, la rândul meu, să contribui la redactarea articolului 7.4. În ceea ce privește centralizarea acestei obligații de informare la nivelul agențiilor, e clar că orice altă autoritatea care deține informații uh, sensibile nu trebuie să respecte clauza de confidențialitate menționată la articolul 9. Informațiile acestea trebuie să fie protejate prin uh, cercetări definite din punct de vedere juridic. Articolul 10, alineatul 2, trebuie să precizeze acest lucru în mod explicit. Domnul Baștis. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc raportorului pentru documentul foarte bine structurat. Documentul stipulează toate principiile esențiale pentru viitoarea piața energiei. Felicit și Comisia. Comisia care a dat publicității documentul uh, necesar pe viitor. Piața energiei influențează nu doar prețurile, influențează și deciziile politice. există țări care plătesc uh, sute de milioane de euro în plus pentru că nu am creat uh, o piață a energiei până acum. S-a discutat recent un document uh, cu privire la prețul alimentelor și concluzia la care am ajuns a fost că specula legată de prețuri a fost unul dintre principalele motive pentru care prețurile au crescut în anumite regiuni și țări. Același lucru se poate spune în ceea ce crește prețurile la energie. Aș vrea să vorbesc mai mult despre principii și nu neapărat despre mm, documentul ca atare. E bine că documentul menționează principiul transparenței, vorbește de asemenea despre instituirea agenției, pentru că avem nevoie de un sistem de colectare a datelor. Datele acestea vor fi foarte importante pe viitor. Dacă vrem să ne proiectăm strategia energetică, trebuie să recunoaștem faptul că la ora actuală nu dispunem de date uniforme. Datele acestea sunt de răspunderea fiecărui stat membru în parte. Ori date coerente ar fi în beneficiu tuturor. În ceea ce privește piața dioxidului de carbon, eu unul am anumite îndoieli nu ar trebui să extindem prea mult acest regulament și să pierdem din vedere principala chestiune care se referă la crearea unei piețe unice a energiei. Dacă reușim să creăm o piață unică a energiei, o vom putea adapta la principiile care stau la baza creării pieței dioxidului de carbon. În ceea ce privește abuzurile, în Lituania s-a închis uh, centrala nucleară de la Ignalina și rezultatul este că prețul energiei a crescut. În acest caz, este clar că furnizorul de energie a abuzat de poziția sa. În ceea ce privește piața gazului, pe viitor va crește cererea de gaze naturale. Și documentul ar trebui să menționeze obiectivul pe care ni l-am fixat și anume să creăm un grup de achiziție a gazului. Ideea menționată de domnul Buzek. În concluzie, documentul este foarte interesant. Am făcut propuneri de îmbunătățire a documentului cu toții, însă principiul de bază este că până în 2014 vom um, suprima acele insule energetice și vom institui acel sistem care este prevăzut în document. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul eh, din partea socialiștilor și democraților este domnul Hannes Svoboda, dar nu poate să vină astăzi aici. Eu lucrez îndeaproape cu acesta și am, ne-am întâlnit deja cu domnul Katsimarkakis. În ceea ce privește direcția raportului definită de domnul raportor, domnul Soboda este de acord cu ceea ce se întâmplă. Sigur, putem să discutăm chestiunile de detaliu. Putem mereu să aducem îmbunătățiri raportului. În opinia mea însă, un lucru este extrem de important și anume că trebuie să nu uităm că avem nevoie de acest uh, regulament. Sunt un adept al uh, piețelor uh, sociale și mereu unde nu există, acolo unde nu există reglementări, apar abuzuri sau tentative de abuz. Am avut uh, șansa să fiu raportor în ceea ce privește abuzurile pe piață, însă această uh, directivă nu se aplică piețelor energetice. De aceea mă bucur că vom avea acum această lex specialis, fiindcă, în opinia mea, aceasta este foarte, foarte necesară. Se discută despre contractele, despre fluxurile comerciale de electricitate și gaz la bursă. Însă de cele mai multe ori nu se discută sau aceste fluxuri nu vizează electricitate pură, ci electricitate virtuală. Și pe aceste piețe nu există doar comercianți de electricitate și gaz, ci uh, activează și bănci. Asta pentru că parțial uh, acționează numele clienților sau și nume propriu câteodată. Asta prin, uh, asta prin faptul că au ajuns să influențeze bursa foarte mult și s au ajuns la, fluc, la fluctuații mari de preț care altfel nu pot fi explicate. În piețele privatizate capacit- rezervele, capacitățile de rezerve scad foarte mult și din acest motiv fluctuațiile de preț sunt din ce în ce mai grave și sigur că comercianții se bucură în momentul în care apar astfel de uh, fluctuații de preț, fiindcă este mereu uh, mai bine să lucrezi cu fluctuații decât cu prețuri crescând de constant. În 2008, pe piețele pentru electricitate, Prețul a crescut de la 38 de euro pe megawatt la aproape 2800. 2400, mă scuzați. Deci vă dați seama ce fluctuații sunt implicate aici. Și între 16 și 17 ianuarie 2011, prețul s-a Prețul a crescut de 4 ori în câteva ore, de la 15 la 60 de euro. De ce? Fiindcă o mare întreprindere a cumpărat tot ce a existat pe piață și apoi uh, a urmat ceea ce a urmat. Ca urmare, un mare furnizor a ieșit din rețea. Și a existat acest uh, delict în interiorul sistemului, în interesul financiar al unora. Tocmai de aceea, cred că avem nevoie de acest regulament acum și în calitate de raportor la Econ, o să reacționez în consecință și o să recomand adoptarea acestuia. Încă trei observații. Dacă adoptăm acest regulament, atunci, evident, agenția ESA, care funcționează deja de câteva săptămâni la Ljubljana, trebuie să fie dotată cu resursele necesare. Fără resurse, nu poate întreprinde această activitate adițională. Apoi, în ceea ce privește problematica expusă de raportor, în ceea ce privește extinderea regulamentului sau uh, implicarea piețelor dioxidului de carbon uh, aici, sunt de acord, fiindcă am văzut că pe piețele dioxidului de carbon nu există doar atacuri cibernetice, ci recent am văzut că există și tot felul de înșelăciuni de diferită natură. Aștept ca Comisia să reacționeze la solicitarea uh, domnului Katsimakakis de a extinde regulamentul și la piețele CO2 sau de a veni cu o propunere ca alternativă. Comisia a spus că vrea să reformeze directiva MEFIT și că în cele ce urmează va fi reanalizată situația. Comerțul cu certificate de emisii trebuie inclus fie aici, fie într-o altă lex specialis, fiindcă nu putem să acceptăm situația în care comerțul cu certificate de emisii oferă marje de mișcare speculanților și infractorilor. Când discutăm, sigur, despre acte normative, automat discutăm despre sancțiuni. Și este evident că și aici trebuie să luăm în calcul armonizarea acestora. Un coleg de la PPE, Adineauri, a spus că statele nu apreciază așa ceva, fiindcă susțin că emiterea de sancțiuni este de competența lor. Dar aici trebuie să nu uităm că trebuie să creăm un Trebuie să creăm egalitate pentru toți, trebuie să avem uh, sancțiuni cu efect descurajant și de aceea îl sprijinim pe deplin pe domnul Kacimarkakis la acest punct. Președintele, mulțumesc. Uh, mă uit la ceas și constat că imediat uh, trebuie să apară domnul comisar. Două, trei minute intervine comisia și apoi raportorul. Mulțumesc spune reprezentantul Comisiei. Doresc să mulțumesc în primul rând raportorului, domnului uh, Cații Marcachis, precum și celorlalți intervenienți. Consider că punctul de plecare a fost foarte bun, mulțumesc pentru sprijin și mulțumesc pentru cooperarea la care uh, pentru cooperarea manifestată de domnul raportor. Suntem extrem de satisfăcuți de ceea ce se întâmplă. Nu o să spun care sunt punctele cu care suntem de acord, mă voi referi poate la cele câteva aspecte critice menționate astăzi, poate este mai interesant așa. Äh, După aceea, raportorul a pus problema comercializării emisiilor de dioxid de carbon. Comisia este foarte interesată de această temă. Vrem să ne asigurăm că comerțul de emisii nu va avea loc într-un mod speculativ. Credem că ideea comercializării certificatelor poate să fie acoperită mai bine de către MAD și MIFID de către uh, REMIT în acest caz. Această comercializare cu emisii este o temă care se leagă de instrumentele financiare și poate uh, cei de pe sfera financiară pot să reglementeze mai bine aceste instrumente. Noi putem să ne gândim la posibilitatea ca AESA să examineze uh, comerțul cu emisii în viitor. În ceea ce privește autoritățile desemnate și în special problema germană de a introduce puncte de transparență. Ca urmare acea, după cum a spus domnul Turmes, nu vrem, nu vrem să se creeze un fel de structură peticită în care, care să nu fie coerentă. Vrem ca autoritățile necesare să se întâlnească și să discute peste, peste tot în Europa nu ni se pare că va exista o structură atât de diversă, după cum mi se pare domnului Turmes. Considerăm că autoritățile energetice sunt cele mai în măsură să, măs- să rămână în contact. În ceea ce privește uh, actele delegate, acestea apar în două domenii din propunerile noastre. Considerăm că în acest domeniu, în ceea ce privește definițiile folosite, Comisia poate să joace un rol prin actele delegate. de reglementarea pentru vânzările pe descoperit prin acte delegate au arătat acest lucru. În ceea ce privește autorizarea, suntem puțin mai sceptici decât domnul Ceasimar Kakis. Nu vedem o povară administrativă majoră aici. Utilizarea generalizată a unei proceduri de autorizare pentru participanții la piață nu ni se pare necesară. În ceea ce privește sancțiunile, deja s-a făcut destul de mult de către cei care lucrează în domeniul financiar. Deci poate am putea să preluăm ceea ce au produs actorii de pe piața financiară și să aplicăm aceste principii la piața energetică. În ceea ce privește piețele din afara Uniunii, acestea nu prezintă o problemă majoră. Piețele eh, elvețiene vor fi mai dificile a priori. Am eh, încercat să găsim soluții ale producătorilor în negocierile cu autoritățile elvețiene, însă să nu uităm că autoritățile din afara Uniunii Europene eh, autoritățile din Elveția necesită o înregistrare și autorizare din partea noastră, deci este o problemă reciprocă. În ceea ce privește birouri de reprezentare în statele membre, Trebuie să fim precauți pentru că este bine ca ESA să aibă un punct de contact la Bruxelles. Pe lângă acest lucru, nu cred că avem nevoie de birouri uh, peste tot în Europa pentru AESA. Nu trebuie să înființăm aceste, aceasta într-adevăr reprezenta o povară birocratică suplimentară. În ceea ce privește domnul Turmes și piețele regionale, depinde de cum se formulează lucrurile, însă nu știu dacă mi se pare o propunere atât de interesantă. Toate sunt idei bune, dar trebuie să examinăm mai bine formulările. Mulțumesc domnului Ceați Marcachis pentru felul în care a examinat propunerile noastre. Domnul Ceați Marcachis, mulțumesc Comisiei pentru că a intrat în toate domeniile pe care le-am menționat. Un punct în legătură cu oficiile, cu birourile EASA. Nu vrem birouri peste tot în Europa. Am spus un, o zonă sau două din Europa unde volumul de tranzacționare este mare. Asta pentru a ne asigura că monitorizăm lucrurile îndeaproape. Este nevoie de experți eh, bine calificați, dacă trebuie ca eh, tehnicienii spanioli să meargă în Lituania, eh, va fi o problemă destul de serioasă. Vă mulțumesc pentru răspuns. Mulțumesc, spune președintele. La ora 9, în 19 aprilie, la ora 12 este termenul limită pentru amendamente. Astfel încheiem acest uh, punct. Să luăm o scurtă pauză pentru a ne asigura că nu există neînțelegeri în ceea ce privește ziua de mâine. Pentru raportul Chichester, termenul este 13 aprilie. Așadar, ajungem la următorul punct, vizita domnului Günther Oettinger, care mi se pare că este deja aici. Îi urez bun venit. darf den kommissar herzlich begrüßen in unseren reihen zum wiederholten male. Mm. Bun venit, domnule comisar. Am mai fost aici, așa încât nu necesită nicio prezentare. Așa încât îi voi da cuvântul imediat pentru a ne putea introduce în dezbatere. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc pentru această ocazie de a veni aici și de a dezbate împreună cu dumneavoastră. M-am uitat pe calendarul dumneavoastră, pe, pe calendarul pentru lunile viitoare și vreau să vă spun ce planific, ce are în plan Comisia pe plan energetic. În 4 februarie, la Consiliul European, Am primit uh, semnale pozitive și vrem să uh, înaintăm mult mai rapid cu piața unică pentru energie. Acest lucru se întâmplă la 15 ani după ce a luat naștere piața internă pentru gaze și electricitate, însă piața internă nu este terminată. Există piețe parțiale, transparența nu este suficientă, există prea puțină concurență. Bine, statele membre văd că stat, sarcina lor este din ce în ce mai mult cea de a proteja și de a subvenționa industria și de a o reglementa. Așadar, acum trebuie să ne asigurăm că cel de-al treilea pachet energetic comunitar va fi adoptat unele state membre l-au adoptat deja, altele mai au încă puțin de lucru, însă am dorit să vedem pași hotărâți înainte în acest sens, în acest an. Nu trebuie să pierdem din vedere nici dimensiunea externă. Vom avea o comunicare în ceea ce privește politica externă de energetică europeană. Munca pe această comunicare este în curs și voi reveni pentru a vă spune în ce sens o asemenea politică este logică este, o asemenea politică este menită să înlocuiască politica internă a statelor membre acolo unde Europa are obiective comune uh, pentru a trata cu partenerii noștri energetici din afara Uniunii. Și în acest sens sperăm să ne organizăm în estul Europei, în Marea Caspică și în Marea Mediterană. Cred că am putea beneficia uh, în urma unei asemenea politici externe energetice. În mai avem foaia de parcurs 2050. Uh, se va publica foaia de parcurs uh, pentru energie 2050. Este un proiect extrem de ambițios. Să ne imaginăm că uh, este anul 1970 și privim în viitor spre 2011. În 1970, înainte de căderea zidului Berlinului, înainte de criza uh, petrolului, era clar că climatul și structura economică era extrem de diferită. Era foarte greu să anticipăm ceea ce se va întâmpla și la fel în 2011 este la, este la fel de greu să ne imaginăm ce se va întâmpla în 2050. Nu este vorba doar de numărul anilor, este vorba de felul cum va arăta peisajul energetic în 2030, 2050, în aceste decenii cum vor arăta uzinele energetice, uh, infrastructura de cercetare, toate acestea necesită o anumită planificare și în acest sens, foaia de parcurs 2050, care este redactată de comisie și după aceea va fi adoptată de Consiliu și de Parlament, va acorda o anumită certitudine pentru investitori, uh, pentru a ne asigura că investițiile vor uh, continua să vină în domeniul energetic. În momentul actual, efectuăm teste de rezistență. În mod neașteptat, a devenit un lucru foarte important în 2011. Avem contacte de lucru cu uh, autoritățile de supraveghere pentru energie atomică la nivel național pentru a vedea cine va controla ce și conform căror criterii. Consiliul European înainte de Crăciun în acest an va putea examina rezultatele testelor de rezistență și va putea face sugestii pentru uh, centralele energetice europene. În momentul actual avem discuții cu vecinii noștri cei mai importanți și vrem să invităm și pe aceștia la testele de rezistență. Vorbim despre Ucrania, Ucraina, Rusia, săptămâna viitoare Elveția. Am trimis invitații și Armeniei și Croației, dar și de asemenea statelor care planifică să uh, construiască centrale nucleare. Uh, Belarus, uh, altfel punem accentul pe infrastructură în primul rând. După prima comunicare din toamnă vom avea un instrument juridic pentru revizuirea uh, liniilor directoare TNE. Este vorba de extinderea infrastructurii, un domeniu care mi se pare de importanță majoră. În același fel, eficiența energetică este la fel o prioritate. Avem o strategie în două stagii. În primul rând, uh, este o strategie voluntară și aplicabilă doar anumitor măsuri, însă după 2014 vor, vor apărea obiective obligatorii. așa încât statele membre nu pot continua în ritmul de până acum. Uh, Lucrurile publice sunt de asemenea importante, trebuie să încurajăm piața și să uh, stabilim un exemplu. De asemenea, sectorul public reprezintă 12% din toate uh, proiectele imobiliare, uh, școli, universități, clădiri, clădiri parlamentare, barăci, primării, uh, cămine pentru bătrâni. Toate acestea sunt uh, extrem de importante. Calculele ne arată că pe termen lung eficiența energetică în eficiență energetică s-au investit doar 1,5% pe an și de aceea a, înaintăm prea încet, vor, va dura aproape 70 de ani până să ajungem la obiectivul nostru. În acest sens, dacă directiva va deveni obligatorie, va impune 3% ca 3% din clădirile publice să fie renovate pentru a fi eficiente energetic. Mai avem și fondurile de coeziune și structurale care pot fi folosite în acest sens. Statele membre vor putea folosi fondurile în proporție de 100% dacă există eficiența energetică în bugetul actual. Din 2014, eficiența energetică va fi o prioritate clară pentru fondurile structurale în Uniunea Europeană. În ultimele decenii am investit foarte mult în um, îmbunătățirea clădirilor publice, însă am uh, făcut doar uh, schimbări de fațadă, le-am revopsit, însă nu ne-am ocupat cu eficiența energetică. Eficiența energetică nu se vede neapărat, nu este un lucru foarte atrăgător, nu se vede cu ochiul liber. Poate costă 300-500 de euro pe metru pătrat, însă nu se vede Și atunci când vorbim despre proprietarii particulari, este important ca sectoarele, ca clădirile din sectorul public să devină și ele eficiente energetic. În ceea ce privește rețelele inteligente, infrastructura paneuropeană pentru super rețele este una foarte importantă. Există rețele de transmisie de la Marea Nordului ă, către toate colțurile Europei și trebuie să avem rețele de distribuire inteligente și contoare inteligente pentru gospodării. Acest lucru trebuie să stea în centrul atenției noastre. O rețea inteligentă este extrem de importantă pentru dezvoltarea standardelor tehnice, uh, în ceea ce privește protecția datelor pentru consumatori. Este vorba de stabilirea unor cadre legale pentru consumatori, cercetare, dezvoltare și noi sisteme. De asemenea, ține de următorul program cadru de cercetare. Și în ceea ce privește cercetarea în general, mă bucur că în bugetul de cercetare începând cu 2014, fondurile pentru cercetare în domeniul energetic vor fi vor crește și vor pune accentul pe, în primul rând, tehnologii de stocare, tehnologii noi, în afară de hidroenergie nu mai avem lucruri extrem de noi și trebuie să înaintăm cu uh, energia de stocare a electricității. Nu cu mult timp în urmă, directiva privitoare la securitatea gazului a fost adoptată și fiecare stat membru trebuie să aibă stocuri de 30 de ani de gaze pentru ca în caz de criză să nu fie uh, vulnerabile. Atunci când vine vorba de posibilitățile de stocare, trebuie să uh, uh, se stabilească și un stoc de 30 de zile de energie electrică. Uh, putem să ne gândim și la stocarea energiei regenerabile sau obținute din alte surse. Energia obținută offshore Uh, în legătură cu acest lucru există lacune în legislația noastră, vrem să impunem standarde europene. Punctul principal este că vrem să începem în acest an să conlucrăm cu comisia dumneavoastră și coordonatorii pentru a vedea cum putem găsi o asemenea politică. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. Avem timp până la ora 17, dar dacă vrem să-i dăm ocazia domnului comisar să ne și răspundă, trebuie să fim foarte stricți cu timpul. Haideți să ne înțelegem din capul locului. Salutul și mulțumirile să fie date la o parte și să vă concentrați strict, strict pe adresarea unei întrebări. Domnul comisar oricum știe că uh, suntem cu toții recunoscători că a venit astăzi aici, uh, suntem, îl apreciem cu toții, iată, i-am spus eu numele tuturor. Și haideți să ne axăm Um, strict pe întrebare, pentru că așa putem să îl și obligăm mai apoi pe domnul comisar să facă afirmații concrete. Eu cred că toată lumea ar trebui să uh, respecte timpul de două minute. Doamna del Castillo are cuvântul. Eh, así que voy a los eh, puntos que considero de mayor interés brevemente. Enhorabuena por la... Aș vrea să îl salut eh, pe domnul comisar prezentarea sa cu privire la perspectivele pe termen mediu și uh, lung a fost foarte completă și aș vrea să pun următoarea întrebare. Ați vorbit despre posibilitatea unei politici externe cu privire la energie. Inițiativa aceasta va fi dezvoltată de către Direcția Generală Energie a Comisiei? Comisia Afaceri Externe nu este singura care ar trebui să fie preocupată de această nouă dimensiune. Este un aspect foarte important pentru noi. Săptămâna trecută la Strasbourg s-a adoptat o rezoluție comună cu privire la cutremurul de pământ și cu privire la tsunami și centrala de la Fukushima. Rezoluția nu a fost adoptată în cadrul votului final. Însă, această rezoluție conține elemente care ar putea să fie folosite de către Comisie pentru a cunoaște poziția Parlamentului în privința unor chestiuni foarte importante. trebuie să se facă o serie de teste cu privire la rezistența centralelor nucleare, teste care trebuie să fie obligatorii din punctul de vedere al Parlamentului și care trebuie să respecte criterii comune. De asemenea, trebuie să existe acorduri cu țările vecine unde se construiesc centrale nucleare. Energia nucleară este astăzi necesară. Nu are rost să intrăm într-o dezbatere inutilă. Subiectul acesta preocupă în mod clar Parlamentul. Proiectul ITER trebuie să continue să fie finanțat. Este un proiect important pentru Uniunea Europeană. Și este important pentru viitorul energetic uh, în întreaga lume. Doamna Bobinska. Mulțumesc. După cum s-a observat, nu s-a adoptat o rezoluție comună la Strasbourg cu privire la Fukushima și cu privire la siguranța politicii energetice. Aș vrea să vă întreb care credeți că ar trebui să fie următorii pași pentru a consolida politica europeană în ceea ce privește siguranța nucleară. Ați menționat testele de stres. Vor fi făcute, însă care sunt următorii pași? Ce ar putea face Comisia? Ce s-ar putea face în general? Am putea ridica aceste chestiuni în cadrul președinției poloneze? Apoi, vorbim despre finanțarea infrastructurii. Vreau să vă întreb dacă știți care sunt instrumentele care ar trebui folosite pentru a face rost de această finanțare. E nevoie de un instrument separat sau se va continua folosirea fondurilor din politica de coeziune pentru infrastructuri? Și ce se poate spune despre diversificarea instrumentelor financiare? Mulțumesc. Domnul Belet. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, am, cer, am citit cu mare interes interviul dumneavoastră din revista Spiegel. Vorbiți acolo despre interesul dumneavoastră pentru energiile regenerabile. Însă există anumite provocări. Stocarea energiei, bateriile, centralele hidraulice și așa mai departe. Apoi se mai pune problema autostrăzilor necesare pentru a realiza transportul energiilor regenerabile nu numai pe teritoriul Germaniei. Și astfel uh, ajungem și la următorul punct de pe ordinea de zi. Va fi greu să folosim uh, transportul terestru. Pentru că cetățenii reacționează. Care sunt posibilitățile de a lucra la proiecte pilot pentru ca aceste autostrăzi să fie subterane. Există proiecte pilot în această privință? În ceea ce privește resursele financiare, ce părere aveți despre pistele care au fost lansate în diferitele state membre? Ce părere aveți despre taxa pe uraniul folosit în centralele nucleare, care sunt deja amortizate? o bună parte din uh, profitul acestor întreprinderi ar putea fi taxat și banii ar putea fi folosiți pentru dezvoltarea energiilor regenerabile. Ce părere aveți? Doamna Sabina. Επίτροπε, θα ήθελα να σας κάνω τρεις ερωτήσεις. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, am trei întrebări. În primul rând, în ceea ce privește finanțarea infrastructurilor. Avem un instrument foarte atră, atrăgător în acest sens. Este vorba despre obligațiunile pe proiecte. Vom putea găsi capital în acest sens pentru infrastructura energetică. Comisia intenționează ca în 2014 să înceapă să utilizeze acest instrument, însă mie mi se pare cam târziu. Dacă vrem să prevedem acest mecanism pentru finanțare, atunci poate că ați putea verifica dacă nu ar fi posibil să demarăm acest proiect mai repede, mai ales în sectorul energetic. Să avem obligațiuni de proiecte pentru infra, uh, proiectele de infrastructură energetică. O altă întrebare. Intenționați să enumerați uh, valuri energetice care există în Uniunea Europeană, eh, eh, este vorba despre faptul că știm foarte bine care ne sunt resursele. În sud avem țiței. În alte locuri din Uniunea Europeană avem eh, potențial de energie regenerabilă. Și avem și gazurile de șist. Se spune că în Germania există 8,3 miliarde de metri cub de gaz de șist. Deci, Uniunea Europeană are propriile resurse. Poate că putem să analizăm clar situația pentru a vedea ce resurse ne stau la dispoziție. Și apoi, în ceea ce privește testele de rezistență ale centralelor nucleare, din 1980 avem uh, centrala nucleară de la Cernavod în România, care trebuie să funcționeze cu trei reactoare. Ce se întâmplă acolo? Doamna Nipler are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Trei observații și apoi uh, aș dori să mă refer la ceea ce au spus colegile mele Pilar de Castil și doamna Colarska Bobinska. Săptămâna trecută am participat la dezbatere cap-coadă și chit că rezoluția nu a fost adoptată, trebuie să știți că toți cei care au intervenit în dezbatere, indiferent de culoarea lor politică, au susținut că trebuie să impunem standarde de maximă securitate la centrale nucleare din Europa. Eu cred că Parlamentul a transmis un semnal politic important în acest sens și v-aș fi recunoscătoare să recunoașteți acest lucru ca atare, chiar dacă nu am adoptat rezoluția. În al doilea rând, uh, Ați vorbit despre foaia de parcurs uh, pentru energie 2050. Uh, um, aș dori să vă reamintesc că a existat un proiect uh, în acest sens pentru a produce energie solară în Africa pentru ca apoi să fie de servicii spațiul european de acest tip de energie. Eu cred că acest tip de proiect ar trebui să devină un proiect european și vreau să știu care este opinia dumneavoastră. Sunteți de aceeași părere și dacă da, ce inițiative își asumă Comisia în acest sens pentru ca Desert Tech să fie un proiect ce, uh, de care se poate beneficia și Europa. Apoi ați discutat despre piața uh, unică energetică. A spus că deocamdată nu există o piață unică energetică la nivel european, fiindcă statele membre au o atitudine protecționistă față de piața națională. V-aș ruga să nu țineți cont doar de întreprinderile private, să țineți cont de faptul că în multe state membre există mari forțe de monopol statal și aș dori să analizați puțin situația și să întreprindeți ceva în acest sens împreună cu colegii dumneavoastră de la Comisie. Doamna Carvalho are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și uh, domnului comisar pentru prezentare. Felicit uh, Comisia pentru inițiativa dimensiunii internaționale în uh, domeniul energiei și îl susțin pe colegul Castilio. Ar trebui să fim comisia mm, responsabilă de acest subiect. Vreau să menționez importanța frontului atlantic în dimensiunea internațională, atât nordul cât și sudul. Gazul lichefiat din nord-vestul Africii este din ce în ce mai important pentru Europa. Altă chestiune importantă este aceea cercetării și mă bucur să aud că doriți o creștere a fondurilor alocate de cercetării. Este crucial pentru că avem nevoie de proiecte de demonstrație și proiecte pilot în domeniul energiei și cred că nu trebuie să uităm această prioritate în cadrul următorului uh, program de cercetare. Și o întrebare. Ne puteți furniza informații cu privire la dezvoltarea proiectelor de demonstrație? Ultimele 6, 7 proiecte care sunt finanțate de planul de redresare economică? Ne puteți da indicații cu privire la stadiul în care se află aceste proiecte? Vă mulțumesc. Ca să clarificăm ceva, Vă, o să dau cuvântul vorbitorului în funcție de cum s-a anunțat la cuvânt. Nu am o altă regulă a ordinii intervențiilor. Dacă doriți o altă regulă, vă rog să semnați acest lucru la uh, grupurile politice. Acum uh, lumea intervine pe rând. Domnul Goebbels. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, trebuie să vă mărturisesc un lucru. Propunerea Comisiei de a avea o foaie de parcurs energetic pentru 2050 este absurdă. Mi se pare absurd să încercăm acum să prevedem ce se poate întâmpla până în 2050. Practic, uh, lăsăm loc unor uh, interpretări fantaziste, dar deloc realiste. După cum ați spus-o și dumneavoastră, tehnica este revoluționată tot la 20 de ani. Și cine știe în 2000, până în 2050 vom uh, trece poate prin două revoluții tehnologice. Încă o dată vreau să spun faptul că Comisia la ora actuală se joacă foarte mult de-a 2050, dar problema este că în 2050 nu vom mai exista pentru a verifica dacă într-adevăr am avut dreptate cu prezicerile noastre, doar sau dacă într-adevăr uh, în 2050 uh, se va utiliza 100% energie regenerabilă doar pentru că așa am stipulat noi cândva în trecut. Lumea se schimbă într-un ritm amețitor. După Fukushima, lumea întreagă este diferită, nu doar lumea energetică. Să zicem că mâine, Doamne ferește, explodează un, o încărcătură de metan într-un anumit port, cu siguranță s-ar ajunge la un număr de sute de mii de victime și iarăși s-ar schimba lumea și politica energetică. Și aș putea să vă dau foarte multe exemple în acest sens. După Fukushima, Germania a decis să dezafecteze anumite centrale nucleare. Însă de atunci, însă astfel Germania a devenit de la, din exportator de energie importator de energie cu mari, mari probleme pentru restul Europei și nu numai și privesc cu oarece îngrijorare vara viitoare, pentru că atunci vom avea mari probleme energetice cu aprovizionarea, uh, cu, la aprovizionarea de energie, nu doar în Germania. De aceea, domnule comisar, dumneavoastră și biroul dumneavoastră ar trebui să vă axați pe ceea ce se întâmplă mâine și poi mâine. Și aș vrea în acest sens să știu un lucru. Cum anume vor fi transportate energiile regenerabile? Cum anume va avea loc transportul la nivel transfrontalier? Care este capacitatea de stocare? Și acum că m-a, atrage atenția domnul președinte, vreau să spun încă un ultim lucru. Vom avea o nouă piață energetică și cum anume va fi aceasta cuplată și va deveni compatibilă cu piața dorită a energiei la nivel european. Domnul Balcitis are cuvântul. Ačiū, Pirmiausia, noriu pasveikinti su... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă felicit pentru implementarea celui de-al treilea pachet uh, energetic. Cred că va avea un efect enorm asupra Germaniei. În ceea ce privește eficiența energetică, există țări care nu au aplicat acest proiect de mai mulți ani Cred că Comisia Europeană trebuie să crească presiunile politice pentru ca toate statele membre să aplice liniile directoare în ceea ce privește eficiența energetică. Ați menționat faptul că începând cu 2014 se va aplica dimensiunea externă a politicii energetice. Aș vrea să vă întreb cum veți aplica strategia cu privire la fluxul inversat o altă întrebare se referă la directiva cu privire la rezervele de gaze. Ați menționat că e nevoie de rezerve pentru 30 de zile. E nevoie de o sumă uriașă de bani dacă vrem să avem astfel de rezerve. Nu credeți că Comisia pentru achiziționarea gazului ar putea să se implice și în acest proiect, în așa fel încât să achiziționăm gaz pe piața internațională, pentru că la ora actuală statele membre sunt dezbinate. Își uh, cumpără gazul în mod unilateral și există țări terțe care profită de această situație. Cred că trebuie să schimbăm ceva aici. Mulțumesc. Domnul Butikofer. Danke, Herr Vorsitzender. Herr Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, permiteți-mi în mod excepțional să-l felicit un pic, un pic pe domnul comisar. Vreau să-l felicit pentru faptul că în obiectivele sale ambițioase de politică energetică îl va sprijini mult mai bine pe urmașul său de la uh, Stuttgart. Dar în asta n-a fost o laudă, spune președintele. Laudă la, la adresa cui, spune președintele. Mai bine adresați întrebarea vreau să contrazic un zvon. Germania, în anul 2011, nu va fi un importator de uh, energie, ci va fi un, în continuare un exportator. Se poate afirma contrariul cât de des, oricum datele problemei nu se schimbă. Așadar, uh, sunt dispus să pun, să uh, fac un pariu cu prietenie, sigur, pe acest subiect, fiindcă mă bazez pe date concrete. Apoi, referitor la ceea ce ați spus dumneavoastră, domnule comisar, ați menționat testele de stres. Și cred că deja putem să discutăm despre modul în care deșeurile radioactive au fost stocate la Fukushima, într-un mediu umed. Eu cred că trebuie să discutăm direct despre consecințe. Dar să nu uităm că situația în Europa este una total diferită. Aici avem un mediu uscat de depozitare a deșeurilor radioactive și ar trebui de aceea să facem tot posibil pentru ca deșeurile radioactive să nu mai fie exportate. Apoi, în ceea ce privește economia de energie, în planul dumneavoastră pentru eficiență energetică ați menționat câteva aspecte. Dar noi avem, de fapt, nevoie de propuneri legislative. De ce? Fiindcă, în opinia mea, acestea sunt necesare acum, înainte de vară, pentru ca în prima jumătate a lui 2012, sub președinția daneză, să profităm de ocazie și să punem punctul pe I. Apoi, în ceea ce privește foaia de parcurs energetic, ar fi foarte bine ca în uh, scenariul dumneavoastră să preluați ideea uh, uh un, uh, utilizării în proporție de 100% a energiilor regenerabile. Și sunt perfect de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește prioritățile ce le-ați stabilit pentru cercetarea energetică, dar v-aș ruga să ne susțineți pe noi, cei de la ITRE, fiindcă noi vrem să facem ca costurile crescânde pentru ITER să nu devină o problemă, fiindcă altfel nu câștigăm nimic uh, dacă mărim fondurile și acestea uh, se duc în altă parte. Doamna Țicău are cuvântul. Mulțumesc, uh, <clears throat> domnule președinte, domnule comisar. Aș dori să um, menționez faptul că um, în anul 2020 doar 1% dintre clădiri vor fi noi deci 99% vor fi clădiri existente i în uh, directiva privind uh, eficiena energetică a clădirilor noi am insistat uh, foarte mult ca să investim mai mult în eficiena energetică nu doar a clădirilor în general ci a locuinelor. în ceea ce privete instituiile publice noi am cerut ca toate clădirile instituiilor publice noi începând cu două mii nouăsprezece să aibă consum aproape zero de energie de aceea în directiva eppd am subliniat foarte mult i am cerut măsuri pentru eficientizarea energetică a sistemelor tehnice ale clădirilor deci nu doar anveloparea ci i investiii în eficientizarea energetică a sistemelor tehnice ale clădirilor. De asemenea, vreau să vă întreb, în și doi de state membre se aflau în procedură de infringement pentru neimplementarea sau necomunicarea datelor privind directiva EPPD din 2002 care este situaia astăzi i pentru că ai spus că începând din două mii paisprezece vom investi mult mai mult în eficiena energetică a clădirilor ai spus chiar statele membre pot utiliza chiar o sută din fondurile alocate pentru acest domeniu a dori să vă întreb dacă acest procent o sută se referă i la locuine pentru că astăzi există o limitare i anume de patru pentru eficiena energetică a locuinelor iar în două mii douăzeci vom avea nouăzeci și nouă din clădiri vor fi cele existente i multe vor fi locuine. ultima întrebare pe care vreau să vă o adresez se referă la metodologia comună pentru calcularea costului optim în ceea ce privete cerinele de performană energetică care este cerută până la treizeci iunie anul acesta conform directivei uh, eppd vreau să vă întreb dacă vei respecta acest calendar având în vedere că va urma o perioadă de vară când parlamentul trebuie să i dea acordul pentru această procedură de acte delegate. Mulțumesc. Dragi colegi, mai sunt zece intervenții. Din punct de vedere matematic este imposibil ceea ce se întâmplă. Dacă sunteți mai succinți, atunci reușim. Doamna Matias este prima. Mulțumesc, domnule președinte. O să trec la ideea principală în acest caz. Prima întrebare. În ceea ce privește infrastructurile, o întrebare extrem de concretă. Președintele Comisiei a anunțat în, într-un discurs că obligațiunile vor relansa economia europeană. Dat fiindcă energia este un sector strategic. Vreau să vă întreb dacă vor fi folosite obligațiunile aici și ce se va întâmpla în 2014. În al doilea rând, în ceea ce privește testele de rezistență. Am văzut că accidentul de la Fukushima acum a fost calificat uh, la același nivel ca și cel de la Cernobâl Eh, vom ține cont eh, de chestiuni cum ar fi natura obligatorie și va exista o verificare independentă în aceste teste de rezistență. De asemenea, în, în urma concluziilor, în urma acestor teste, vom putea ajunge la uh, închideri temporare sau permanente ale centralelor nucleare Iată, foarte pe scurt, ceea ce vreau să întreb, există foarte multe învățăminte care pot fi trase din ceea ce s-a întâmplat în Japonia și la rândul nostru sunt, noi suntem supuși unor teste de rezistență, pentru că aceste teste sunt evocate ca un fel de soluție miraculoasă. Însă testele nu ne răspund ce se va întâmpla cu cetățenii în cazul unei catastrofe. Vă mulțumesc și vă felicit pentru obiectivele fixate pentru 2014, însă insist, insist și revin la ceea ce a spus doamna Țicău în ceea ce privește eficiența energetică a imobilelor, acestea care sunt deja existente. Ar trebui să fie aplicate deja legislația în vigoare. Trebuie să vorbiți mai puțin de două minute, pentru că domnul comisar trebuie să vă și răspundă. Doamna Tulian. Grazie. Evidentemente bisogna chiedere la domanda prima di ascoltare il commissario, invece sono abituata ad ascoltare. E... Vă mulțumesc. Voi pune acum întrebarea. Aș dori să revin la câteva teme deja abordate. Piața internă. Piața internă a energiei nu este nici transparență, nici accesibilă și nici suficient de deschisă ce putem face în mod uh, real ca piața de energie să fie deschisă într-adevăr. Există diferențe foarte mari între state, există unele state unde există noi companii care se bazează pe vechile companii publice energetice. Ați vorbit despre directive obligatorii dacă nu uh, se avansează suficient, însă în anumite sectoare Eh, și în serviciile publice, actorii industriali care utilizează cea mai multă energie nu avansează suficient. Se poate eh, se pot avea în vedere obiective obligatorii în acest sens, obiective sectoriale. Aș dori să reluați această problemă și, în final, o colegă a abordat uh, problema de septec. În cazul dezvoltării și colaborării cu statele mediteranene, nu cumva putem avea în vedere un plan de cooperare energetică pentru a nu ne gândi doar la ce se găsește în uh, solul acestor state, ci pentru a profita și de soare și de condițiile climatice ale acestor state. Domnul Enciu. Voi fi, pune o întrebare scurtă ca să pot să vorbească și toți colegii și această întrebare se referă la faptul că investițiile în sector, strategia și politica Uniunii Europene sunt uriașe Considerați că pentru a fi îndeplinite așa în termenii pe care îi avem 2020 și 2050, statele membre în și împreună cu Uniunea Europeană vor fi în măsură să pună la dispoziția sectorului energetic aceste fonduri legat și de eficiența energetică și de surse alternative și mai ales acum în ultimul timp de energia nucleară. Vă mulțumesc. Herr De Angelis, Dankeschön. Grazie. Ma io velocemente. Vă mulțumesc. Foarte rapid. Cred că după accidentul de la Fukushima trebuie să regândim politica noastră energetică și strategia europeană. domnule comisar, nu considerați că a venit momentul să ridicăm puțin ștacheta pe termen scurt în ceea ce privește uh, energiile regenerabile, energiile curate. În al doilea rând, cine va fi însărcinat cu aceste texte de, teste de rezistență, cine poate să fie independent în ceea ce privește instalațiile care nu vor trece de testul de rezistență, ce se va întâmpla. Vă rog să informați comisia noastră în legătură cu, uh, acest, cu rezultatul testelor respective. Domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte câteva lucruri despre testele de rezistență. Domnule uh, comisar, cred că trebuie să folosiți autoritățile specializate naționale care au cele mai înalte standarde din lume. Comisia nu are nici competența, nici independența necesară pentru a uh, evalua testele de rezistență. Eu v-aș pune o întrebare cu privire la infrastructuri, pentru că vom avea un raport și o audiere în acest sens. Nu cumva credeți că trebuie să începem o reflexie europeană în ceea ce privește infrastructura, proprietățile, uh, finanțarea, rețelele inteligente, pentru a avea finanțare inovatoare uh, bazată pe consum, pentru că trebuie să avem o solidaritate de aprovizionare, indiferent de unde se găsesc consumatorii. Doamna Iordan Ciseli. Mulțumesc, domnule comisar. Ați menționat că vreți până, să aveți o foaie de parcurs pentru 2050. Ce fel de scenariu aveți pentru reducerea gazelor cu efect de seră? Este un asemenea scenariu parte din foaia de parcurs pentru 2050? Am avut foarte multe amendamente la raportul meu în acest sens și colegii consideră că reducerile uh, ar trebui să depășească marja de 20%. De asemenea, cota uh, energiilor regenerabile ar trebui să fie mai mare de 20% până în 2020. Așadar, sectorul energetic până în 2020 uh, ar trebui să fie mai ambițios. Uh, și vreau să știu care sunt uh, influențele asupra sectorului uh, energetic. Domnul Werner Langen are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea două întrebări. O dată referitor la testele de rezistență. Se va ține cont de solicitările comis Comisiei uh, germane de recomandările emise în acest sens, mai ales în ceea ce vește prăbușirile avioanelor, spre exemplu. Și în al doilea rând, uh, Comisia va ține cont de rezoluția parlamentară în ceea ce privește impunerea unui moratoriu pentru pe construcția unor noi centrale nucleare. De aceea a, a eșuat rezoluția noastră, fiindcă o parte a solicitat prea mult și ceilalți nu au putut să accepte așa ceva. Și în al treilea rând, sunteți comisarul pentru energie. Cum vă imaginați uh, dezbaterea pe noua impozitare a emisiilor de CO2 care va fi dezbătută, subiect care va fi dezbătut mâine. Domnul Carin are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Siguranța centralelor nucleare. Ați spus că discutați cu partenerii noștri din Rusia și din Belarus. Se pune însă următoarea întrebare. Cum reușiți să impuneți standardele noastre europene în uh, uh, vecinătatea noastră estică. Doamna Herzog are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că veniți atât de des să vorbiți cu noi. Uh, este foarte bine pentru noi și pentru dumneavoastră. Am trei întrebări și o dorință. Prima întrebare. În timpul președinției poloneze vom începe să uh, găsim un acord în legătură cu cadrul financiar multianual. Cum planificați să maximizați în cadrul acestui cadru ponderea uh, problemelor legate de energie și cum vă putem ajuta în acest sens? Asta este prima întrebare. A doua întrebare este una mai ușoară. În ceea ce, în ceea ce știm noi, până la sfârșitul anului 2011, Azerbaijanul va, ia o, va lua o decizie în legătură cu uh, proiectul său și de aceea proiectul Nabucco și alte proiecte vor deveni importante. Cum vedeți până la sfârșitul anului perspectiva unui proiect care să fie mai bun pentru Europa? A treia întrebare legată de energia nucleară. Noi am adoptat uh, directiva siguranței nucleare, însă până acum doar Spania, Bulgaria și Franța au adoptat-o și au transpus-o în legislația națională. 24 de state membre și inclusiv cea mai vizată de siguranța nucleară nu au adoptat aceste directive. Cum putem determina aceste state să uh, adopte legislația înainte de a începe să o modificăm? Și dorința pe care o am uh, este ca acele state care, să, care vor să utilizeze doar o parte din mixul energetic, acele state care vor să, să nu producă energie nucleară și să nu importe energie din proveniență nucleară, cum putem uh, cum ne putem asigura că aceste state să nu importe energie de proveniență nucleară din alte state? Vă mulțumesc. Mulțumesc tuturor. Acum domnul comisar are posibilitatea de a reacționa la cele 20 de intervenții ale tuturor colegilor. Aveți cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, în primul rând, directiva privind securitatea centrală nucleară este o directivă adoptată în iunie 2009 și trebuie implementată până în iulie acestui an în statele membre. Iată, până acum, uh, statele membre care nu au făcut acest lucru mai au câteva luni la dispoziție. Manifestăm presiuni și în iulie dacă constatăm că directiva nu a fost implementată, evident vom uh, lua măsurile necesare. În acest sector, tocmai în acest sector, o implementare incompletă este inacceptabilă. Acest uh, lucru este valabil și pentru cealaltă directivă privind sectorul nuclear, care acum este în consultare. Și Așteptăm uh, în decursul acestui an din partea Parlamentului, din partea Consiliului îmbunătățiri, adăugiri, mai apoi urmează adoptarea și implementarea, fiindcă într-adevăr trebuie să tragem învățăminte de la Fukushima. Uh, elementele radioactive arse nu mai au ce căuta în imediat apropierea centralei nucleare. Se sporește riscul. Aceste deșeuri radioactive trebuie să fie stocate într-un mediu controlat, și de aceea directiva Nuclear Waste, directiva deșeurilor radioactive, se îndreaptă în această direcție. Continuăm cercetarea la ITER și vă o spun explicit. Este un obiectiv de-al meu ca mijloacele prevăzute pentru ITER să nu domine uh, sectorul energetic, să nu înrăutățească. Avem de-a face cu, odată cu proiectul global ITER și apoi cu cercetarea europeană în domeniul energetic. Deci două sectoare diferite și uh, nu trebuie să acceptăm prin uh, creșterea costurilor la ITER reduceri bugetare. Înțeleg atitudinea de la Parlament, înțeleg că există chestiuni de principiu care pun sub semnul întrebării activitatea bugetară la ITER, dar uh, subiectul nu este unul foarte ușor pentru mine, fiindcă de fiecare dată când discutăm cu americanii și cu chinezii, uh, Uh, aceștia ne întreabă dacă europenii mai doresc să finanțeze acest proiect, dacă doresc să-l mai gestioneze. ITER nu are o situație clară de finanțare și ar trebui să ajungem la un rezultat în curând, să soluționăm problema între Parlament, în state membre și așa mai departe. Uh, testul de stres nu este un panaceu. O spun foarte clar. Și o spun la fel de clar că prefer să facem testul de rezistență decât să nu facem nimic. Dacă nu ar fi fost propus și nu ar fi fost acceptat testul de rezistență, atunci am fi avut o marjă mai mică de acțiune. Măcar cu testele de stres avem acum, vom avea informații și vom putea reacționa în consecință. La ora actuală elaborăm criteriile de evaluare. Înainte de jumătatea lui mai, când ne întâlnim cu autoritățile naționale, v-aș ruga ca dumneavoastră, domnule Royal, împreună cu coordonatorii, să discutați despre natura criteriilor. Contează foarte mult transparența pentru mine aici, fiindcă testele de stres în sine este trebuie să fie transparente. Asta pentru ca nimeni să nu pună sub semnul întrebării rezultatul acestora. Sigur că mizăm pe uh, standarde înalte de securitate, dar să nu ne facem iluzii, fiindcă cele mai înalte standarde se relativizează mai apoi în realitate. Uh, în ceea ce privește riscul de cutremure, este foarte clar că riscul de cutremur va fi acoperit uh, la standardul cel mai înalt. La fel și în ceea ce privește inundațiile. avem dotările necesare, avem mijloace necesare pentru a face față acestor riscuri. În ceea ce privește sistemele de răcire și funcționarea acestora, în ceea ce privește uh, circuitele electrice și funcționarea acestora, de cele mai multe ori, a, riscurile implicate sunt uh, soluționabile. La fel se întâmplă și în cazul accidentelor aviatice. Dar trebuie să vedem ce înseamnă standarde ridic, standarde la cel mai ridicat nivel în, când discutăm despre statele membre. Fiindcă să zicem că se petrece un atac terorist la New York. Ei, în fața atacurilor teroriste, nicio centrală nucleară din lume nu este securizată. Și oricum, acest scenariu nu este unul fezabil din punct de vedere economic. Așadar, trebuie să luăm în calcul un anumit risc, totuși. Însă putem să ne asumăm anumite decizii, totuși, și statele membre pot să prevadă anumite reguli, chiar dacă acestea nu există la nivel european. Statele membre au libertatea de a menționa care este mixul energetic. Se stipulează la Lisab- în tratatul de la Lisabona. Avem, într-adevăr, competențe la nivel european, dar nu în ceea ce privește mixul energetic, spre exemplu. Austria și Franța ofer niște exemple marcante în acest sens pentru uh, Uh, formularea mixului energetic când vine vorba despre uh, uh, energia atomică. Doamnă Herzog, eu cred că în țara mea, la un moment dat, va fi impus, impusă o abolire a importului de energie atomică. Dar nu există energie germană, nu există energie luxemburgheză, există energie pe piața comună energia, fluxul energetic transfrontalier este acum redus din cauza lipsei interconectorilor. Însă, dacă avem cu toții voința să finalizăm piața internă energetică, dacă vrem într-adevăr să facem acest lucru, atunci vom avea circuite energetice din Cehia, în Germania, din Spania, în Franța și așa mai departe. Și bursa energetică va fi o bază de acțiune cu contracte pe termen lung, dar și cu contracte last minute. Așadar, cine obține energie din cărbune sau din uh, centrale nucleare sau cine nu vrea să obțină astfel de energie sau cine nu vrea energie eoliană, sigur că va avea restricționări pe piață mai târziu, dar și de aceea nu uh, invit la asemenea acțiuni, fiindcă piața unică, uh, piața energetică unică este soluția pe viitor. Discutăm despre faptul că uh, au trecut 15 ani de când uh, la nivel european s-a decis unificarea pieței gazului și pe, petrolului. Ar trebui așadar să mizăm pe securitate, dar nu pe interdicția importului. Sigur că aici sunt foarte importanți vecinii noștri. În Turcia sau în Rusia, cred că se poate ajunge la un acord în ceea ce privește standardele de securitate uh, la construcția de noi centrale nucleare, de exemplu la Kaliningrad. Și să fiți sigur că energia de la Kaliningrad se va vinde. Vor uh, vrea să comercializeze produsul lor energetic. Și sigur că și noi vom vrea în continuare să comercializăm autoturisme în Rusia. Așadar, trebuie să vedem cum vom reacționa? Vom accepta această situație dacă se vor uh, implementa standarde înalte de securitate? Trebuie să vedem. Trebuie să analizăm ce se întâmplă în, pe piața energetică din Rusia, pe piața energetică din Polonia, în statele Baltice și să reacționăm. Desert, proiectul Desert Tech. Trebuie să creăm parteneriate în, la Mediterana, indiferent că există zone de conflict sau nu, războaie civile sau nu. Din spațiul sudic trebuie să primim produse energetice. Fiindcă de unde altfel să vină locuri de muncă? În Spania există activități agricole și activități energetice. Și în Maroc, Algeria, Tunisia, Mauritania avem următoarea situație. Dacă acolo există resurse energetice, atunci acestea sunt din petrol. Petrolul este ars și se obține energie electrică. De 25 de ani, în Europa, Uh, centralele pe bază de petrol fie au fost uh, uh, utilizate la o scară mult mai redusă, fie au fost dezafectate total. Așadar, spațiul african este ideal pentru producția de energie solară, eoliană și așa mai departe. Energie utilizată pen, pentru, pentru multe sfere industriale și apoi pentru mobilitate. Dar petrolul este mult mai ieftin. Pentru a produce un kilowatt de energie din petrol costă 2,5 cenți și pentru a produce un kilowatt de energie din uh, energie solară costă 6 cenți. Așadar, trebuie să subvenționăm. Subvenționarea, coordonarea energetică este extrem de importantă aici. Și a, vă atrag atenția asupra sensibilității acestui subiect, mai ales în Germania. Statele fotovoltaice dau randament diferit în Germania față de Africa. Dar algerienii nu vor importa instalații fotovoltaice scumpe atâta timp cât au petrol. Instalațiile fotovoltaice sunt eficiente, sunt uh, foarte utile, așadar se pune următoarea problemă cum reușim să subvenționăm, să subvenționăm la un prag minim uh, acest tip de energie în Africa, pentru că este foarte important pentru noi. Este clar că cu astfel de măsuri reușim să contracarăm schimbările climatice și nu cu alte intervenții mult mai scumpe. De aceea, pentru mine este foarte important pe termen lung ca uh, marja de 20% reducere de emisii cu ga- de gaze cu efect de seră să nu fie impusă doar la nivel european. Pentru că nu este o temă europeană, este o temă globală și avem nevoie de o abordare globală, evident. Acum elaborăm următoarea, următorul cadru bugetar multianual și în iulie vom discuta acest subiect eu cred că vom avea suficiente resurse financiare pentru cercetare energetică, în primul rând. Și în al doilea rând, eficiența energetică este extrem de importantă și poate fi tratată prin fondurile de coeziune. A nu mai trata acest subiect la fondurile de coeziune este uh, fals. Și cu siguranță statele membre și Comisia sunt de acord cu mine la acest capitol. Și în al treilea rând, infrastructura energetică. Interconectările, uh, rețelele de mari dimensiuni și așa mai departe. Aici vrem să implicăm uh, obligațiunile de proiecte. Și poate că vom reuși să utilizăm aceste obligațiuni pentru sectorul TIC, transport și energie. Sau poate pentru domeniul energetic separat, individual. Se va pune următoarea întrebare. Trebuie să vedem dacă statele membre vor accepta în general obligațiunile. La ora actuală știm ce se întâmplă. Nici nu se fac bine uh, propuneri în ceea ce privește, de exemplu, impozitarea energetică sau în ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, pentru că acestea automat impun mai multe resurse proprii. Deci nici nu se fac bine aceste propuneri că se și resping. Și deplâng acest lucru. Deplâng faptul că în Germania guvernul pe care îl sprijin a decis să a, exist, a decis că impozitare doar la nivel european nu există, fiindcă nu este o atitudine pretenoasă față de Europa. Acum luptăm pentru obligațiunile de proiect și sunt foarte curios dacă statele membre doresc să ofere această formă de garanție pentru uh, terțele părți de investiție în proiecte de infrastructură. s-a pus întrebarea cum putem promova și mai puternic uh, energia regenerabilă. Doamnelor și domnilor, avem aici un, un domeniu foarte important. Marja de 20% până în 2020 este doar o parte din adevăr. Fiindcă ideea este că în, la transport, de exemplu, dacă mizăm pe energii regenerabile, vom avea 10%. Uh, apoi, dacă dacă implementăm uh, dacă utilizăm resurse regenerabile în transport, să nu uităm că randamentul va fi regăsit mult mai târziu, mult mai târziu, poate doar 10% după câțiva ani. Însă, în domeniul electricității, trebuie să atingem un randament de 35%. 35% uh, pe viitor va fi procentul de obținere a energiei din eh, resurse regenerabile. Așadar, a, a impune obiective și mai ambițioase este eh, un lucru lăudabil, dar nu putem să-l impunem pur și simplu. Nu putem să stipulăm acest obiectiv ca fiind obligatoriu, fiindcă anumite state membre nu l au putea atinge. Tocmai de aceea avem nevoie de o privire de ansamblu asupra perioadei ulterioare. Trebuie să vedem cum anume va evolua problema dioxidului de carbon. Și da, aveți dreptate, domnule Goebbels, când spuneți că există revoluții tehnologice și multe lucruri pe care nu le putem prevedea. Însă, a spune că în anul 2050 Uh, sectorul industrial nu mai trebuie să emită dioxid de carbon este un lucru fezabil din punct de vedere tehnic. Și tocmai de aceea, acesta, aceasta este decizia Parlamentului și a Consiliului. Se spune că până în 2050 trebuie să avem cu 80 până la 90% mai puține emisii. Eu către asta mă orientez. Și tocmai de aceea, unu, avem uh, uh, energiile regenerabile, doi, avem uh, Uh, mixul energetic și de aceea până în 2050 putem să stipulăm această opțiune. Și da, domnule Butikofer, vom uh, emite un scenariu cu date obiective, cu costuri estimate și așa mai departe pentru a vedea cum anume putem să stipulăm obiectivul de 100% energii regenerabile în 40 de ani. Intervenție fără microfon. Avem pachetul uh, numărul 3 pentru piața internă și până în martie acesta trebuie implementat. O să spunem statelor membre unde mai trebuie să intervină, unde nu au făcut destule și unde se află în întârziere. La ora actuală avem consultări în acest sens. Din punct de vedere juridic au apărut foarte multe uh, pro uh, chestiuni problematice. Până în toamnă însă vom înainta proceduri de încălcare obligațiilor, fiindcă acest pachet, acest al treilea pachet, este primordial pentru piața internă. În rest, o să fiu foarte sincer, am avea nevoie de o poliție pentru piața internă. În momentul în care uh, mă deplasez în statele membre și analizez ceea ce se întâmplă la nivelul uh, comerțului cu energie, vedem, văd, constat, constat o lipsă de transparență și constat că acest instrument, lipsă de transparență, este instrumentul cel mai des utilizat de guverne. Așadar, eu sunt foarte de acord cu, rezol, cu rezoluția, cu decizia șefilor de stat și de guvern de a avea o implementare de plină a pieței unice până în 2014. Nimic uh, mai, uh, mai lăudabil Însă, se vor minuna cu siguranță șefii de stat și de guverne în 2014 când vor vedea ce drum va uh, fi fost de parcurs până atunci, fiindcă analizez ceea ce se întâmplă pe celelalte piețe, uh, pe piețele pe care se acționează fără transparență, fără subvenții și așa mai departe. În ceea ce privește construcția de clădiri, construcția de locuințe. Sigur că acest subiect trebuie să fie inclus la eficiența energetică. În momentul în care statele membre, sub, statele membre încurajează Uh, eficiența energetică la nivelul locuințelor și în momentul în care există subvenții la nivel european, sigur că se va ajunge la atingerea acestui obiectiv. În ceea ce privește politica externă, uh, politica energetică externă, trebuie să știți că dumneavoastră sunteți pentru mine comisia competentă în fond când vine vorba despre uh, definirea acestor politici. Pentru că odată discutăm despre aprovizionarea cu energie, aprovizionarea securizată și apoi despre dimensiunea externă trebuie să vedem cum anume putem să ne exprimăm interesele în poziții de compromis față de partenerii noștri externi. Și o să menționez aici uh, proiectele Nabucco și South Stream. Mă străduiesc să avem o soluție generală armonioasă. Din păcate însă, constat că partenerii noștri din Rusia reușesc să joace domino cu um, Europa. Deci, mai întâi, pentru a fi eficienți pe plan extern, trebuie să fim sudați ca echipă la nivel european. Sau invers. Niciodată re, jocul, regulile jocului nu trebuie să fie uh, dirijate de principiul divide et impera, principiul dictat de cei din afară. În ceea ce privește impozitarea energetică, domnul Șemeta va prezenta mâine uh, acest subiect la comisie, dar eu am mari rezerve. Eu cred că perioada de tranziție va fi uh, prelungită până în 2023. Opinia la comisie tinde să fie aceea de a aborda acum acest subiect. Despre ce este de fapt vorba? Uh, produsele din petrol, precum uh, motorină sau uh, um, benzină, trebuie să fie um, impozitate după randamentul energetic. Deci nu va mai fi impozitat um, lichidul în sine, cantitatea, ci va fi impozitat acel randament menționat an, uh, anterior. Și apoi, uh, impozitarea minimă per litru cu 40 de cenți nu este problema. Pentru că de, uh, impozitarea de fapt este mai mare, de exemplu, în state precum Germania. Dar dacă se va uh, impozita valoarea energetică, atunci la motorină impozitarea va fi cu aproximativ 700% mai mare. Deci, fie benzi- și atunci de, benzina va deveni mai ieftină și motorina va, prețul motorinei va crește. Și de aceea am mari rezerve, fiindcă se declanșează alte probleme. De fapt, nu ar trebui să a, alimentăm a, uh, ziarele de scandal cu acest subiect. Ideea este că la comisie se stipulează că este suficient ca un stat membru să se uh, opună pentru ca acest subiect să nu treacă și va ajunge mai apoi în arhiva instituțională. Mulțumesc! Președintele, mulțumim, domnule comisar, mulțumesc tuturor colegilor pentru participare la această dezbatere extrem de interesantă. Spun asta fiindcă, iată, am tratat întrebări concrete și am primit răspunsuri concrete. Ne ajută foarte mult, fiindcă nu vorbim unii pe lângă alții, ci într-adevăr obținem informații prețioase. Mulțumim, domnule comisar, pentru această dezbatere extrem de utilă. Ja. Darf dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi colegi, Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre prioritățile în domeniul infrastructurii energetice ante și post-2020. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen die anderen Tages Dragi colegi, dorim să tratăm uh, cu maximă seriozitate și celelalte puncte de pe ordinea de zi și să nu uităm că colegii care tratează aceste subiecte au și ei dreptul de a vorbi și de a fi ascultați. Uh, ați putea să uh, purtați discuțiile în particular în afara acestei săli? Doar uh, domnul Sosa de Wagner este cel care intervine acum. Acesta este raportorul nostru și are cuvântul. Doamnelor și domnilor, vă rog tare mult! Domnul raportor are cuvântul. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, membrii acestei comisii înțeleg fără îndoială că atunci când am văzut că s-au depus peste 600 de amendamente la raportul meu, m-am gândit că am ajuns în uh, infernul lui Dante. Pentru un simplu deputat nu este ușor să abordeze o astfel de chestiune. După ce am citit însă amendamentele, mi-am dat seama că providența este de partea mea pentru că amendamentele acestea care păreau o pedeapsă divină permit, de fapt, îmbunătățirea acestui text și îl îmbocățesc în general. Iată de ce cred că va fi relativ ușor să găsim acorduri și compromisuri pentru ca toată lumea să fie mulțumită. în calitate de raportor, cu sprijinul prețios al raportorilor din umbră, sunt uh, gata să mă pun pe treabă. Printre amendamentele prezentate, le-am apreciat în mod deosebit pe cele care subliniază importanța pieței interne a energiei și importanța siguranței aprovizionării. Sunt idei care revin uh, tot timpul în această dezbatere. Sunt idei care uh, au revenit și în dezbaterea cu uh, comisarul uh, responsabil de uh, energie. Trebuie să insistăm asupra acestor idei, mai ales că Europa este vulnerabilă din punct de vedere energetic și multe țări sunt complet dependente, de altfel, de un singur furnizor, o singură țară furnizoare. Trebuie deci să ne uh, șlefuim uneltele și uh, să ne unim forțele. O altă idee bună care apare în amendamente și care e importantă este ideea de a lega cererea de energie, de infrastructuri. Infrastructuri printre care trebuie stabilite priorități. Nu cred că se pot crea infrastructuri pornind de la ideea că e o măsură binevenită în sine. Cred că trebuie să se facă o analiză a nevoilor energetice, o analiză a eficacității și a economiilor posibile pentru a avea o idee clară în privința tuturor acestor aspecte. Trebuie să existe economii de energie pentru ca să scadă și cererea de infrastructuri energetice. Este ceea ce am spus de altfel în raport. În orice caz, sunt idei care apar în amendamente și uh, care repetă ceea ce am uh, vrut și eu să menționez în text. În ceea ce privește criteriile de selecție a diferitelor infrastructuri energetice. Criteriile au ocupat un loc important în amendamente. Știți că am purtat deja o dezbatere pe această teamă, pe această temă. Am vorbit despre criteriile care vor sta la baza selecției infrastructurilor, cum vom hotărî dacă o infrastructură este prioritară sau nu pentru Europa. Acest aspect este important pentru politica legată de infrastructurile energetice. Se pot preciza astfel punctele 24 și 25 din raportul meu, care erau puțin uh, neclare. Trebuie să plecăm de la obiectivele politicii energetice, obiective care sunt clare pentru noi, cu atât mai mult cu cât sunt obiective care se găsesc și în uh, tratate. Plecăm deci de la aceste obiective și stabilim criterii pentru a evalua propunerile de infrastructuri. Trebuie să asigurăm coerența cu politica climatică, cu politica de mediu, cu rețele de transport și alte elemente ale politicii industriale. Mă gândesc la autovehiculele electrice și așa mai departe. Asta în ceea ce privește criteriile. Apoi aveți criteriile care figurează la punctul 25 din raport. O altă serie de criterii pentru a permite selectarea anumitor proiecte. Există proiecte care ajung în ultima fază din punct de vedere economic. Există o legătură între costuri și beneficii. Vrem să, să scădem impactul asupra mediului. Există mai multe criterii care figurau în raport și cred că amendamentele contribuie la nuanțarea acestor idei, la precizarea lor și cred că, în mod normal, ar trebui să ajungem la un acord cu autorii acestor amendamente. În ceea ce privește procedurile de acordare de licențe, permise și așa mai departe, despre care am discutat încă de la început, cred că Atunci când Comisia nu este obligată să realizeze o armonizare care este greu de făcut, Și există amendamente care vor să atribuie Comisiei rolul de a controla statele membre pentru ca acestea să respecte termenele, să controleze statele membre prin sisteme de alertă. E bine, acesta este un punct central în dezbatere, pentru că termenele nu sunt respectate. Este o realitate în toate țările. Cunosc situația din țara mea, cunosc puțin uh, sistemul german. În Spania, aceste proiecte sunt paralizate în mod sistematic. În Germania există o politică care se dreaptă spre Europa Centrală și de Est și asistăm la o paralizie pentru că sunt necesare instalații care se întind pe kilometri întregi, ori populația locală opune rezistență, există plângeri în justiție și trebuie găsite soluții. Soluții care nu vizează armonizarea dreptului din diferitele state membre, pentru că ar fi un obiectiv mult prea ambițios. Aceste soluții cuprind stabilirea unor termene și un control din partea Comisiei Europene printr-un sistem de alarmă putem avea în vedere și campanii de sensibilizare a populației pentru ca populația să fie informată de, de aceste proiecte din, uh, de la bun început. Trebuie să se precizeze importanța proiectelor și uh, să se evidențieze necesitatea lor. Și dispunem de mijloace, dispunem de accesul la mass media, la internet, care ne pot ajuta să informăm populația care trebuie să participe la dezbaterea publică. Fără susținerea populației nu vom putea face nimic în ceea ce privește infrastructurile. Din păcate, deputatul uh, nu mai are microfonul deschis. În ceea ce privește ultimul capitol, finanțarea. Trebuie să vedem cum putem să direcționăm finanțele publice spre proiectele necesare. În documentul meu nu se făcea referire la fondurile structurale. Fondurile structurale sunt menționate în mai multe amendamente și, într-adevăr, aceste fonduri pot fi folosite, fără a uita care este spiritul politicii de coeziune accept și amendamentele care menționează culoare prioritare. Este important să menționăm aceste amendamente, chiar dacă nu aș vrea să figureze numele unui proiect sau al altuia. Intrăm într-o nouă etapă a acestei munci, pentru că va trebui să analizăm toate amendamentele și sper că pot conta pe cooperarea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Dankeschön. Und wir haben jetzt sieben Wortmeldungen. Există șapte intervenții. Mulțumim, domnului raportor, pentru intervenție. Mai, fiindcă mai avem un punct pe ordinea de zi, trebuie să nu intervenim mai mult de două minute. Doamna Rei Ramadure. Ah, ahora sí, ¿eh? Uh, señor, señor Sosa Wagner, yo creo que más. Domnul Sosa Wagner. Ah, sper că Providența vă va susține pentru ca raportul dumneavoastră să fie unul bun. Uh, suntem satisfăcuți de munca dumneavoastră. După ce am analizat amendamentele depuse de către colegii din grupul meu, am constatat că există foarte multe suprapuneri, un mare grad de acord. Câteva comentarii. Dacă lăsăm deoparte finanțarea proiectelor prin obligațiuni și uh, taxarea emisiilor de carbon, cele două probleme discutate și discutabile și, și obligațiuni și prevederile obligatorii, aș spune că amendamentele colegilor socialiști se grupează în trei categorii. Prima, o parte care insistă pe o eficiență mai mare, pe descentralizarea energetică și care pledează pentru mobilitatea electrică și pentru legarea rețelelor. A doua categorie care pune accentul pe respectarea cel, celui de-al treilea pachet pentru piața internă și a treia categorie care se ocupă cu demografia și investiția în infrastructuri. Este vorba aici de amendamente care sper să fie susținute de către raportor pentru că îmbunătățesc un raport deja excelent. Cred că putem ajunge foarte uh, ușor la un acord pe acest sens. Mă mulțumesc, uh, domnul Cari. I think that Mulțumesc. Cred că ar trebui să ne focalizăm pe trei priorități. Care ar trebui să fie prioritățile? Cum să găsim finanțare pentru a crea infrastructura necesară conform acestor priorități? Și, în al treilea rând, cum să facem ca procedura de uh, acordare a autorizărilor să fie mai ușoară. De la paragraful 24 există în jur de 100 de amendamente unde cu, și se repetă foarte multe lucruri, se schimbă ordinea, însă toată lumea pare să gândească uh, în mod asemănător. Eu cred că există două priorități principale care trebuie susținute. Prioritățile sunt acele proiecte care uh, nu și-ar găsi finanțare privată. Este vorba de pentru că proiectele viabile comercial vor continua oricum. Nu cred, trebuie ca statul să ne spună care sunt importante, pentru că piața ne va spune care vor fi importante. Însă, pentru piața internă, mi se pare că sunt altele prioritățile. De asemenea, trebuie să punem accentul pe insulele energetice, să încercăm să rezolvăm aceste uh, probleme și uh, interdependența. De asemenea, propunerile care se referă la uh, energii regenerabile sunt bune, dar când ne gândim la vântul din partea mm, dinspre Marea Nordului, trebuie să ne gândim de asemenea și la infrastructura care să aducă această energie către continent Iarăși aici nu vom găsi un răspuns din partea intereselor comerciale. De asemenea, sunt de acord cu colegii care spun că finanțarea trebuie să fie inovatoare. Nu trebuie să creăm noi taxe pe carbon care să plătească pentru noile investiții. De asemenea, trebuie să avem o procedură mai simplificată pentru aceste proceduri. Vă mulțumesc! Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, două puncte pe care cred că trebuie să lucrăm pentru a consolida poziția Parlamentului. În primul rând, criteriile pentru proiecte. Aici interesul european este esențial și sper că domnul Sosa Wagner va prezenta amendamente de compromis pe paragrafele 24 și 25, amendamente care să sublinieze necesitatea unei ierarhii și care să asigure că securitatea furnizării și uh, poziția pe piață trebuie să fie criterii principale, după cum am uh, solicitat și în amendamentele mele. Paragraful 37 trebuie să fie consolidat. Insistăm pe importanța instrumentelor financiare, cum ar fi obligațiunile de proiecte europene, pentru că sunt convins că statele membre nu vor putea să financeze dezvoltarea unor noi infrastructuri fără asemenea susțineri trebuie să trimitem comisiei semnale extrem de puternice uh, că poziția noastră este fermă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Vidal Coadas. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Sosa Wagner Numărul mare de amendamente ale acest raport sunt un omagiu față de munca sa. Raportul era foarte bun de la început, amendamentele vor doar să îmbunătățească ceva de calitate foarte bună. În ciuda numărului mare de sugestii, este foarte clar că există câteva orientări comune între noi toți. Orientări care vor constitui fondul raportului. Ideea care se repetă foarte des, că mai mult decât o listă de proiecte, avem nevoie de criterii și de principii generale pentru a putea orienta politica infrastructurilor. Aceasta este o idee cheie care se regăsește în foarte multe amendamente. O idee cheie asupra căreia ne putem pune de acord. Piața trebuie să fie mecanismul principal pentru a uh, duce la infrastructuri. Nu trebuie să ridicăm însă obstacole în calea pieței. Birocrația, regulile naționale deseori împiedică funcționarea corectă a pieței. Așadar, trebuie ca aceste poveri să nu fie excesive. La fel și pentru procedurile de autorizare. Deseori aceste proceduri se prelungesc foarte mult până la punctul în care investitorii uh, se retrag și nu mai finalizează proiectele. Apare de asemenea un element care este foarte clar pentru toată lumea. Obligația pentru statele membre de a colabora între ele la constituirea pieței interioare, interne a energiei. Comisia, care este gardianul tratatelor, trebuie să vegheze ca statele membre să se achite de această obligație și să nu ia măsuri împotriva acestei tendințe și de asemenea ca statele membre să nu se lase conduse de un populism de termen scurt. O asemenea atitudine ar fi extrem de negativă pentru contextul european. Îl felicit încă o dată pe raportor și sunt sigur că cu toate aceste amendamente vom avea, vom ajunge la un raport uh, final extrem de bun. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Țavela. Ați trecut cu bine testul, domnule raportor. Raportul este excelent, chit că sarcina a fost foarte dificilă. Felicitările mele! am, uh, împreună cu alți colegi, am uh, depus un amendament pentru alineatul 28. Acolo se discută despre infrastructura energetică și despre cum anume trebuie evaluată aceasta. Trebuie să vedem dacă sunt întrunite standardele necesare în caz de catastrofe naturale, fiindcă ne confruntăm cu din ce în ce mai multe incendii forestiere, cu valuri ucigașe și alte catastrofe naturale. De aceea ar fi bine dacă Comisia ar face teste de rezistență pentru vechile rețele de infrastructură energetică. Și aș dori să mai adaug ceva la acest uh, paragraf. Pământul, solul, este baza noastră. Avem o bază naturală În cazul infrastructurii naturale, ar trebui spus că în momentul în care există un risc ridicat de cutremur, ar trebui să fie impus, uh, să fie uh, interzisă construcția de uh, centrale nucleare. Ar trebui să ne asigurăm că evităm astfel o catastrofă nucleară, să nu construim centrale nucleare în zonele uh, periculoase. Domnul Mesaroș are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl felicit pe domnul Sosa Wagner. Este vorba despre un raport extrem de important aici, mai ales dat fiind faptul că ne-am confruntat cu atâtea catastrofe. Uh, este foarte important cum ne formulăm politica energetică și cum uh, definim infrastructura energetică. Statele membre trebuie să reacționeze în consecință. Infrastructura trebuie modernizată și dezvoltată. Fragmentarea trebuie redusă la minimum. Trebuie să ținem cont de statele membre care depind de o singură resursă energetică. Subliniez în special că Aici, uh, statele din centrul Europei sunt uh, neputincioase din punct de vedere energetic. Există semne pozitive în ceea ce privește legăturile dintre nord și sud, ceea ce este foarte important, fiindcă trebuie să avem rețele eficiente. Asta în special prin prisma solidarității între statele membre. La fel, este important uh, și chestiunea eficienței energetice. Uniunea Europeană depinde de anumiți furnizori de energie Trebuie însă să gestionăm, ca, să gestionăm foarte bine resurse energetice pentru că, iată, uh, este important pentru viitor tot uh, acest lucru. Eu cred că infrastructura de gaz nu este, pentru gaz nu este suficient de bine conturată în raport, de aceea am și depus un amendament. Ar trebui de asemenea să uh, ne uh, axăm atenția pe cooperarea regională, fiindcă am văzut cât de important este ceea ce se întâmplă la nivel regional în uh, legătură cu uh, securitatea aprovizionării. Următorul vorbitor, domnul Bütikofer. Mulțumesc, domnul nostru raportor din umbră, Ianic Jadot, se scuză pentru faptul că nu poate fi astăzi aici. Participă la o reuniune a coordonatorilor de la INTA. M-a rugat să-l reprezint și să îi mulțumesc domnului Sosa Wagner pentru buna cooperare. Va... Vă va adresa alte comentarii mai târziu, domnule raportor. Eu, în numele raportorului din umbră, doresc să menționez pe scurt trei aspecte. În primul rând, avem uh, dubii, domnule Sosa Wagner, în ceea ce privește gazul de șist uh, sau uh, gazul neconvențional. Uh, este, avem probleme cu aceste resurse pentru că nu știm dacă statisticile cu referire la aceste tipuri de resurse sunt uh, unele credibile. Nu ar trebui ca noi, Parlamentul, să facem la acest raport greșeala pe care am făcut-o la TNE. Am făcut o listă cu dorințe, cu tot felul de criterii și la final n-am avut nimic. Nu. De data aceasta trebuie să ne concentrăm pe anumite teme. În al treilea rând, dumneavoastră ați făcut o propunere. O propunere pe care noi o apreciem. Este vorba despre propunerea de a avea o ierarhie a infrastructurii. Așadar, să fixăm priorități clare, să încercăm mai întâi să verificăm dacă este necesar un anumit tip de infrastructură, apoi să uh, încercăm să îmbunătățim infrastructura și dacă nu, să uh, ajungem la noi proiecte de infrastructură. Apreciem foarte mult această abordare. pe ansamblu, vrem să vă mulțumim pentru activitate. Mulțumim. Doamna Carvalho are cuvântul. Thank you, Mulțumesc, domnule președinte. Multe s-au spus deja și sunt de acord cu majoritatea celor spuse. Îl felicit pe raportor, domnul Susa Wagner. Aș dori să intervin pe două puncte care corespund cu amendamente pe care le-am făcut împreună cu, cu colegii mei. În primul rând, folosirea infrastructurii de gaz din peninsula iberică pentru a stoca energia și a o transmite și pentru a transmite gazele naturale peste Pirinei. Cred că avem șapte terminale LNG uh, în peninsula iberică și ce vor uh, fi foarte importante pentru a asigura securitatea energetică în partea de centru și de est a Europei. În al doilea rând, propun și un amendament care atrage atenția pentru calitatea specifică a insulelor. Uh, Uniunea Europeană are um, câteva mii de insule cu cerințe extrem de specifice uh, în ceea ce privește infrastructura și am depus un amendament împreună cu colegii mei în legătură cu infrastructura energetică. Sper că colegii vor accepta aceste sugestii. Vă mulțumesc. Frau Figuero. Doamna Figueiredo. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt de părere că uh, varietatea amendamentelor depuse arată că este o problemă uh, care interesează multe state. Vorbim aici de infrastructuri vitale pentru dezvoltarea economică Energia este o preocupare principală pentru dezvoltarea economică și de aceea am depus o serie de propuneri care încearcă să atragă atenția asupra problemei securității energetice. Pun de asemenea accentul pe necesitatea unui control public consolidat asupra sectorului energetic. Avem nevoie de investiții din partea comunității și este important să dăm prioritate energiei pentru a crea condițiile pentru furnizare care să reducă dependența noastră și uh, deficitul energetic. Însă pentru a avea o asemenea furnizare energetică este sigură, este important să existe control al sectorului public, în special în situațiile în care situația este vulnerabilă. Câteva dintre amendamentele mele exprimă aceste preocupări, sunt de acord cu ceea ce s-a spus adineaori în legătură cu construirea de noi centrale atomice, trebuie să evităm uh, să construim aceste centrale în zone periculoase. Trebuie să învățăm din experiență. Toată lumea cunoaște experiențele de până acum. Uh, accidentul din Japonia nu este unic. Cu siguranță trebuie să medităm la faptul că construirea, construirea infrastructurilor trebuie să țină cont de toți factorii de risc uh, Și de asemenea, investițiile nu trebuie să fie determinate doar de profit. Trebuie să existe și un, uh, o contribuție a autorităților publice. Aceste decizii pot să aibă un impact asupra unui stat întreg sau asupra unei întregi regiuni. De aceea ne preocupă foarte mult asemenea decizii. Vă mulțumesc. Iar acum o intervenție foarte scurtă din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte impresionat de ceea ce se întâmplă pe aici după intervenția comisarului. Mulțumesc. Aș dori în primul rând să mulțumesc domnului Sosa Wagner pentru raportul său. Suntem extrem de încântați de acesta. Îi mulțumim de asemenea pentru buna cooperare Uh, purtăm un dialog și cred că acesta este benefic de ambele părți. Am de făcut doar patru comentarii. În primul rând, sper că domnul Sosa Wagner poate să uh, finiseze puțin amendamente în ceea ce privește definirea priorităților. Mă îngrijă aceleași lucruri, um, după cum a spus domnul Bütikofer. Am... Uh, stabilit care sunt coridoarele prioritare. Și în acest sens, sper că Parlamentul va fi de acord că trebuie să impunem acum criteriile de selecție pentru mari proiecte de dezvoltare, de exemplu integrarea pieței, uh, siguranța aprovizionării, uh, dependența de o singură sursă de alimentare cu energie, integrarea eficienței energetice, uh, inteligența rețelelor, obiectivele de reducere de, emisie, de emisii. Criterii foarte bune, dar există o serie de amendamente pe care le-am văzut și care subliniază un singur proiect. Riscăm să cădem în aceeași capcană ca și data trecută când am discutat proiectul TNE, directiva e când am avut o sumedenie de proiecte fără priorități. Așadar, mai mult atenție la criteriile de selecție. Și apoi aș dori să menționez că uh, suntem extrem de recunoscători că domnul Sosa Wagner a subliniat importanța cooperării regionale pentru alegerea proiectelor. Avem experiențe bune din trecut. De exemplu, pentru spațiul Baltic, pentru uh, rețelele offshore din uh, zona Mării Nordului și așa mai departe. Eu cred că este bine să abordăm problema din acest punct de vedere și de aceea toate amendamentele care uh, Uh, doresc să sublinieze importanța cooperării regionale sunt binevenite. De asemenea, uh, suntem uh, recunoscători că există un consens în ceea ce privește um, acordarea de permise. Asta pentru a avea mai bună, o mai bună armonizare la nivel transfrontalier. Este bine să avem un ghișeu unic și cred că de aceea ceea ce stipulează raportorul în documentul său se aliniază doleanței comisiei. În ceea ce privește finanțarea și reglementarea, uh, salutăm sprijinul manifestat uh, de mulți dintre eurodeputați uh, la adresa pieței. Sprijiniți și manifestați încredere în instrumentele noastre create sub egida legislației privind piața unică. Este foarte bine că se întâmplă asta. Considerăm că mare parte din infrastructura necesară va fi finanțată prin aceste instrumente acum. Totuși, există în continuare ineficiențe ale pieței și de aceea am dori să adresăm această probleme. Obligațiunile corporatiste sunt într-adevăr uh, o soluție. Pentru că foarte multe proiecte nu au finanțare de uh, proiect, finanțare pe proiecte, ci pe uh, partea corporatistă. Așadar, am putea să nu mizăm strict pe proiectele de, pe obligațiune de proiecte. Dacă există o problemă uh, cu lichidității, atunci de cele mai multe ori uh, ai nevoie doar de un împrumut de un fond, mă scuzați, și alocarea de fonduri poate într-adevăr să ofere un, uh, imbold bold în acest sens. Deci trebuie să vedem exact care este problema de finanțare a unei companii, a unui proiect și să includem în propunere faptul că finanțarea trebuie să fie adaptată la nevoile companiei sau la nevoile proiectului. Încă o dată vă mulțumesc și cred că sunteți pe drumul cel bun. Președintele, la final intervine încă o dată raportorul. Mulțumesc foarte pe scurt, domnule președinte. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Vă mulțumesc pentru uh, intervenții dumneavoastră și comisiei. S-a vorbit despre Divina Comedie. S-a vorbit despre iad, însă eu sper că prin cooperarea tuturor vom avea totuși un raport bun. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor! 26 mai uh, este data stabilită pentru vot. Acest punct este finalizat. Trecem la numărul 19. Este vorba despre revizuirea Small Business Act. Avem o rezoluție comună, o declarație comună, rectifică președintele. Domnul Benson este primul care dorește să intervină. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Salut inițiativa Comisiei privitor la Small Business Act despre cum putem să îmbunătățim acest document pentru ca IMM-urile să facă față provocărilor care s-au confruntat uh, în plină criză. Până acum am avut un dialog foarte constructiv cu cei implicați și până acum am avut un bun start pentru discuții. La Strasbourg la PPE s-a organizat o reuniune cu Daniel Cariga, trimisul DG Enterprise, și am discutat Small Business Act. Am avut o dezbatere bună privitor la revizuire și, în general, am discutat despre cum putem să îmbunătățim uh, condițiile IMM-urilor. Iată care sunt uh, observațiile mele cu privire la procesul de follow-up pentru Revoluție. A sosit momentul să acționăm. A sosit momentul să transpunem vorbele în fapte, în beneficiul IMM-urilor. Salut cele trei subiecte cheie uh, menționate de comisie. Este vorba despre accesul la finanțare, uh, demontarea birocrației, accesul la piață. Putem să facem mult mai multe pentru simplificarea cadrului de reglementare pentru IMM-uri și sprijin faptul că statele membre nu ar trebui să dedubleze nevoia pentru informare. Comisia ar trebui să promoveze demontarea birocrației la nivel național. Nu toate statele membre au obiective de reducere a birocrației și ar trebui să ne manifestăm uh, sprijinul în acest sens. Trebuie să analizăm toate posibilitățile de a finanța IMM-urile, de la granturi până la garanții, până la fonduri de capital. Trebuie să îmbunătățim accesul IMM-urilor la achizițiile publice. Dialogul între autoritățile publice trebuie să fie îmbunătățit, astfel încât IMM-urile să știe cum să participe la licitații. Trebuie ca Comisia să analizeze uh, pragurile pentru achiziție publice. Dacă acesta crește, atunci contractele nu uh, fac subiectul uh, tratamentului comunitar. Așadar, IMM-urile pot participa fără a suporta povara birocratică. Trebuie să analizăm de asemenea cum putem face ca IMM-urile în toate statele membre să fie informate că vor fi scoase la licitație contracte aferente domeniilor de, de activitate. De asemenea, trebuie să sprijinim IMM-urile care se implică în licitații transfrontaliere. Iată, când vorbim despre IMM-uri și despre noile reguli, tind să fiu foarte îngrijorat în ceea ce privește definirea IMM-urilor. 99,8% din toate întreprinderile europene sunt deja acoperite de uh, definiția de acum o nouă definiție va face ca um, accesul la finanțare să fie îngreunat pentru micile întreprinderi și va reduce noțiunea de IMM la nivel, uh, din punct de vedere politic. Acest lucru vine în contrast cu obiectivul Small Business Act în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule Benston. Uh, doamna Herzog tocmai a fugit, așa că nu poate interveni. Doamna Herzog. Mai sunteți interesată să participați la această dezbatere sau vreți să părăsiți sala? Domnule președinte, sunt interesată în general, dar am avut o mică consultare în spate. Oamenii din uh, lumea micilor întreprinderi mă cunosc deja. Eu cred Eu cred că este foarte important că Comisia a venit cu un nou document, fiindcă Parlamentul nostru, nou ales, nu a avut posibilitatea să-și exprime opinia pe marginea Small Business Act. Este important și a sosit momentul să o facem înainte de cadrul financiar multianual, fiindcă trebuie pe undeva să găsim o, uh, o legătură între uh, mediul european și mediul IMM-urilor. Așadar, este foarte bine că domnul Tajani a, a abordat acest subiect. În urmă cu vreo două luni, L-am întâlnit pe noul trimis special pentru IMM-uri la nivel european. Dacă analizăm uh, poveștile de succes din ultimii 5 ani, atunci vom vedea clar că IMM-urile sunt o poveste de succes la nivel european. Suntem cu toții uniți aici pe acest subiect. Facem tot ceea ce este necesar pentru a avea un proces continuu în viitor. Eu cred că a fost bine că am sprijinit IMM-urile și că am făcut din IMM-uri o inițiativă, o mm, inițiativă emblematică. 115 16 membri au semnat rezoluții în acest sens pentru promovarea IMM-urilor. Trebuie așadar să, să o continuăm pe același drum. Un alt subiect important ar fi acela că orice politică emisă trebuie să se alinieze strategiei uh, Europa 2020. N-are niciun sens să ne trezim în 2019 să constatăm că termenul limită se apropie și nu am realizat nimic. Fără cele 23 de milioane de IMM-uri și fără uh, Uh, cele două treimi din totalul angajaților care lucrează pentru IMM-uri, nu vom putea să implementăm nici o strategie. Așadar, misiunea noastră pentru IMM-uri trebuie să fie aceea că pentru IMM-uri și prin IMM-uri să atingem obiectivele Europa 2020. Cinci dintre acele obiective sunt extrem de importante aici. Și iată, asta aș vrea să regăsesc în Small Business Act. Se pune așadar întrebarea ce putem face la nivelul statelor membre și la nivelul instituțiilor europene și între acestea în ceea ce privește cercetarea și inovarea, lucruri discutate deja azi. Ce putem face pentru energie, schimbări climatice, educație, pentru combaterea sărăciei și pentru o mai bună ocupare. Deci ce putem face pentru ca mediul IMM-urilor să înflorească? Este clar că piața internă are un mare potențial neatins încă și de aceea trebuie să continuăm uh, să promovăm oportuni, uh, șansele de pe piață. Este de asemenea adevărat că IMM-urile suferă acum poate cel mai tare uh, din, la nivelul achizițiilor publice. Fiindcă IMM-urile nu beneficiază întotdeauna de tratament egal. Eu cred că piața publică este una foarte importantă și trebuie să facem tot posibilul ca autoritățile uh, naționale și locale să permită IMM-urilor să participe la licitații. Dacă discutăm cu reprezentanții IMM-urilor, aceștia mereu ne vor spune că au un acces limitat la finanțare în continuare. Așadar, ar trebui să întreprindem acțiuni și în această direcție. Consider că IMM-urile nu au nevoie doar de acces la finanțare, ci și de acces la cunoaștere. Și este important să stipulăm dreptul la inovare și dreptul de a implementa uh, rezultatele inovării pe piață. În Small Business Act trebuie să menționăm și punctele noastre slabe. Voi menționa doar unul din criză de timp în continuare suferind din cauza inegalităților de gen. Și este bine să facem tot posibilul pentru ca femeile să participe mult mai mult. Nu găsim niciun motiv obiectiv pentru a nu face acest lucru. Așadar, comisia noastră va sprijini cel mai probabil această comunicare a comisiei pentru a sprijini lumea IMM-urilor. Un lucru este clar. Avem resurse umane, financiare, instituționale și niciodată nu va trebui să reducem aceste resurse în lumea IMM-urilor. Va fi o parte a luptei noastre importante, fie că discutăm despre cercetare, inovare, orice altceva. Noi, cei de la Parlament, vrem să protejăm realizările lumii IMM-urilor. Asta pentru că avem un domeniu extrem de important. Dacă renunțăm la aceste lucruri, atunci să nu uităm că ne vom confrunta cu euroscepticism crescut. Dacă înlăturăm resursele puse la dispoziția IMM-urilor acum, cred că va crește euroscepticismul. Nu este momentul să facem reducere în acest sector acum, ci ba din potrivă ar trebui să ne mișcăm cu o viteză mult mai accelerată pentru ca IMM-urile să fie parte a poveștii europene de succes, să aibă acces la piața europeană. Mulțumesc. Domnul Giup are cuvântul. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja myślę, że to jest... Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că avem o inițiativă foarte importantă a Comisiei Europene. Ceea ce a spus domnul Benson nu face decât să consolideze principiile din documentul Comisiei. De ani de zile vorbim despre povorarea administrativă uh, cu care se confruntă întreprinderile în momentul în care trebuie să țină registrul financiar, în momentul în care doresc să uh, preia o anumită activitate și așa mai departe. De exemplu, înregistrarea micro-întreprinderilor a fost aici menționată ca fiind extrem de dificilă din punct de vedere administrativ și birocratic. Adesea, la comisia noastră s-a menționat faptul că, odată cu criza economică, s-au modificat posibilitățile Uh, ca IMM-urile să beneficieze de fonduri de capital. S-a îngreunat, a fost îngreunat accesul IMM-urilor la credite. Fondurile de inovare ale Uniunii Europene sunt epuizate. Deci vreau să vă atrag atenția asupra acestor lucruri. Dacă nu există bănci locale care să acorde finanțare, atunci este clar că marile bănci nici măcar nu vor privi, privi IMM-urile ca partener, ca partener real de discuție pentru acordarea de credite. Sau uh, procedurile de acordare a unui credit sunt atât de uh, dificile, de anevoioase, încât la final nu are sens să treci prin întregul uh, proces. Și până la urmă avem o mare problemă de, competi- de mm, competitivitate în ceea ce privește accesul IMM-urilor la credite și la finanțare. Al doilea subiect, în special în uh, sectorul prestării de servicii. Uh, IMM-urile adesea sunt furnizori pentru marile întreprinderi și se ajunge de multe ori la probleme cu plata. Au de suferit IMM-urile și de aceea se ajunge la uh, insolvența IMM-urilor. Și un al treilea subiect se referă la uh, accesul la contractele publice. De fapt, IMM-urile au fost marginalizate în ceea ce privește accesul la securități. Adesea, micile întreprinderi se confruntă cu mari probleme în uh, acordarea de garanții. Știu că există foarte multe diferențe la nivel național, dar mie mi se pare că problema în genere este una europeană. Contractele publice nu ar trebui să fie încărcate cu acele uh, solicitări la nivel local care în mod normal sunt valabile la nivel regional, național sau chiar european. Aici trebuie menționat uh, și rolul autorităților care conferă contractele publice și importanța de a fi transparente. Este vorba despre autoritățile la nivel local, na- regional, național. Vorbesc aici din proprie experiență. Micile întreprinderi, în general, pierd când concurează cu marile întreprinderi. Și un ultim aspect. Mă refer la profesiile amenin- amenințate și la arta meșteșugărească amenințată. Uh, este nevoie să fie formați învățăcei. Un lucru care nu poate fi oprit acum, uh, este nevoie să acordăm sprijin în acest sens, fiindcă fără sprijin nu va fi posibil să menținem în viață anumite profesii din Europa. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, spune președintele. Permiteți-mi să fac o scurtă observație, să intervin și eu în dezbatere. În ceea ce privește importanța IMM-urilor și uh, evaluarea rezultatelor uh, de până acum. Este clar că rezultatele nu sunt satisfăcătoare și mă mai deranjează încă un lucru și de aceea cred că ar trebui să reflectăm asupra acestuia și ar trebui să reflecte și uh, să se gândească și comisia la acest subiect. Ce trebuie făcut? Este clar că trebuie să facem uh, mai multe lucruri, dar nu este suficient să constatăm asta. Avem nevoie de măsuri concrete pentru că altfel nu vom putea să acordăm ajutorul necesar. Mulțumesc. Atrag atenția asupra faptului că la jumătatea lunii mai vom merge la plenară cu acest subiect, vom trata atât întrebarea orală cât și rezoluția, vom vota și sperăm că din punct de vedere politic acest lucru să capete substanță, să fie sprijinite o dezbatere la plenară. Mulțumesc tuturor, acest punct de plenară de zi este închis și pentru astăzi am parcurs întreaga ordine de zi, ne revedem mâine dimineață uh, la ora 9. Mulțumesc!